colleagues, if you could uh, take your seats, please. Uh, Dragi colegi, vă rog frumos să vă ocupați locurile. Nu, ce, cei de ministri, adică al doilea ministru, pe care l-am invitat încă nu a sosit. Dacă nu sunt obiecțiuni pentru ordinea de zi, putem să o adoptăm. Regimul lingvistic finlandeză, estonă, letonă, uh, gaelică și malteză nu sunt limbi disponibile. Vreau să vă menționez, dragi colegi, următoarele. Există o scrisoare pe care nu a citit-o cu toții și uh, coordonatorii au luat niște hotărâri, pe de altă parte, dar în acest context vreau să vă spun că avem această săptămână o săptămână de comisie foarte intensă. Am început la două jumate, așadar, pentru a putea să-l întâlnim pe domnul ministru, pe domnii ministri belgieni și după plenară, joi, avem o altă întâlnire extraordinară, apoi mai avem uh, trei sau patru comisii în mai, plus întâlniri la Strasburg și vedeți că în aprilie în total am uh, avea cinci comisii, întâlniri de comisii. Avem 5-10 uh, propuneri de la comisie în fiecare săptămână la care trebuie să reacționăm. În aceste condiții nu aș vrea totuși să avem prea multe ședințe. Trebuie să facem față, așadar, muncii și volumului de muncă legislativ pe cât de bine putem să fim eficienți pentru a putea să ne îndeplinim uh, datoria noastră de a acționa la propunerile Consiliului Comisiei, așa cum o face și astăzi. În aceste condiții, dacă aveți sugestii în acest sens, um, inclusiv prin intermediul coordonatorilor, vă rog să-mi spuneți ca să ne organizăm cât mai bine. Acum uh, Pot să vă spun că avem și o echipă de televiziune din Georgia care va filma în timpul ședinței, mai ales ultimul punct de pe ordinea de zi. Și conform regulii 205, un coleg de la FD a devenit raportor de inițiativă pentru sistemul penitenciar, iar uh, Cristin Devon este raportor din propria inițiativă pentru raportul intermerimare în ceea ce privește Convenția în cea, uh, împotriva femeilor, uh, violențe, mă scoți, împotriva femeilor, iar uh, domnul Lopez Aguilar este raportor. În ceea ce privește raportul pe TVA, regimul TVA și lupta împotriva uh, fraudei TVA. Toate aceste decizii au fost luate, adoptate. Ajungem așadar la punctul 3 de pe ordinea de zi, dragi colegi. Mă bucur că am putut să invităm și invitația noastră a fost acceptată de către doi miniștri belgieni, având în vedere tragicile și șocantele evenimente care au avut loc pe 22 martie la Bruxelles. Vom avea un schimb de vederi cu domnul Jean Jambon, care este ministrul de interne și viceprim-ministru, și cu domnul Gens, care este ministrul justiției din Belgia și vreau să îi salut pe ambii, sper că am pronunțat bine numele lor. Suntem cu toții șocați de ce s-a întâmplat recent și aici, în comisia noastră, ne simțim foarte răspunzători uh, față de ce rol poate să joace Parlamentul vis-a-vis -vis de ce își asumă Consiliul în lupta împotriva terorismului și în ce privește agenda pentru securitate. Ne simțim de asemenea datori de a discuta cu ministrii de resort, pentru că, bineînțeles, Parlamentul nostru este aici în Belgia și în acest sens avem o legătură puternică, directă cu acest loc, cu ceea ce s-a întâmplat aici și așa mai departe. Mă bucur că ați venit aici amândoi și ca să nu mă lungesc timpul, nu-mi permite asta, vreau să dau cuvântul imediat domnului Jean Bon, care este uh, ministru pentru securitate și ministru de interne. Va discuta 10 minute cu noi, ne va povesti 10 minute și apoi vom avea o discuție cu colegii. Aveți cuvântul și mă bucur foarte mult de modul în care am cooperat în cursul discuțiilor uh, interinstituționale. Bună ziua! este o onoare pentru mine să mă găsesc aici, încă o dată, având în vedere contextul cât se poate de complicat în care ne găsim, aș face o mică introducere în engleză, să puteți să modificați canalul pentru că voi trece la limba olandeză, care este limba mea maternă și aveți așadar ocazia să schimbați canalul. Doamnelor și domnilor, doamnele și domnilor deputați, vinerea trecută Mm, nu, mai bine zis, acum o lună, kamikaze cu lașitate au atacat uh, aeroportul Zaventem și după o oră au atacat uh, stația de metro Malbe, care este foarte aproape de aici, iar victimele au fost foarte numeroase, 32 de morți, am avut și multe sute de răniți de mai multe naționalități, dintre care o serie de persoane care lucrează pentru instituțiile europene. Foarte multe, eh, mulți eh, răniți se află în continuare la spital, eh, la îngrijiri intensive. Multe victime sunt marcate pe viață din pricina acestui atac plin de lașitate împotriva sistemului nostru politic de aici, în Europa. Un atac împotriva democrației, valorilor noastre de deschidere, democrație, pe care le uh, promovăm în permanență și le vom promova acest tratat acest atac uh, a afectat foarte mult Belgia, un adevărat 11 uh, septembrie al Belgiei, un moment uh, teribil, așa cum a spus și primul ministru Charles Michel. S-au decretat trei zile de doliu național. Uh, în numele guvernului belgian, din poziția pe care o ocup, vreau să mă adresez tuturor partenerilor europeni pentru a le mulțumi pentru dovezile de solidaritate și de compasiune pe care le-am primit, pe care le-a primit guvernul belgian și mai cu seamă poporul belgian în urma acestor atentate. Pe lângă mm, durerea pe care au provocat-o, teroriști au provocat și foarte multe pagube materiale. Aeroportul de la Zaventem a trebuit să fie închis pentru mai multă vreme și mai multe metrouri n-au putut circula pentru o vreme. În ziua atentatelor, uh, guvernul belgian a hotărât să nu cedeze în fața panicii și în fața fricii. Nu am dorit să avem o închidere totală a orașului, lockdown, în Bruxelles. Din potrivă, transportul în comun a continuat să funcționeze în mod încadrat și cu măsurile de securitate necesare. Uh, Astăzi, aeroportul uh, funcționează ca și metroul care funcționează pe deplin și chiar și stația Malbec a fost deschisă astăzi. Cât privește aeroportul, vă spuneam, uh, el funcționează la capacitate mai mică, dar funcționează și încercăm ca uh, lucrurile să fie îndreptate cât mai curând posibil. Bineînțeles că după atentate a fost hotărât să se lanseze nivelul de uh, alertă maximă pentru toată țara, uh, iar uh, după o lună suntem la nivelul 3, penultimul nivel ca și gravitate. E vorba deci de amenințări grave, de riscuri mari de atentate, însă uh, fără a putea ști exact unde și când ar putea surveni aceste atentate. Ancheta respectivă continuă. Lucrăm din răsputeri pentru a încheta. S-au făcut perchiziții în ultimele săptămâni, au fost efectuate arestări și așa mai departe. Am avut o echipă comună de investigații care a fost pusă pe picioare imediat după atentate și în cadrul căreia autoritățile franceze și belgiene uh, cooperează foarte bine. Mai multe elemente din această anchetă demonstrează faptul că teroriștii doreau să atace din nou Franța, însă având în vedere rapiditatea anchetei noastre, au hotărât să atace Bruselul. Și asta a fost o hotărâre de ultim moment. Uh, veți uh, afla mai târziu din partea colegului uh, Gens mai multe detalii despre această anchetă în curs. Deci nivelul de amenințare care este menținut înseamnă că mai multe obiective strategice sunt în continuare apărate, mai cu seamă aeroporturile naționale și regionale, marile gări feroviare, uh, transporturile publice, centralele nucleare, mai există și acele soft targets pe care le-am identificat, cum ar fi uh, cinemaurile, molurile, acolo unde poliția patrulează, facem tot ce este posibil pentru ca să garantăm securitatea în capitala noastră și în restul țării. În guvernul nostru Chiar și înainte de atentate, o serie întreagă de măsuri au fusese hotărâte pentru a lupta împotriva terorismului. E vorba de 30 de astfel de măsuri. 12 dintre ele au fost decretate la începutul anului 2015 după ce atentatele de la Paris. 18 alte măsuri au fost luate după atentatele de la Paris din noiembrie anul trecut, așadar. Pe plan bugetar, un buget de 200 de milioane de euro a fost uh, adoptat pe 2015 și încă 400 de milioane au fost uh, adoptat uh, în 2016 pentru a lupta împotriva terorismului și pentru a asigura securitatea și siguranța cetățenilor noștri. Este vorba de resurse care uh, sunt direcționate Uh, pentru anumite acțiuni, însă unele dintre aceste fonduri acoperă și niște investiții pe termen lung. Măsurile luate de guvernul belgian uh, înseamnă că eu, ca și ministru, uh, pot să retrag o carte de identitate unei persoane dacă mi se spune că cineva s-a hotărât să plece în Siria. Eu am această competență. Personal pot să retrag cartea de identitate a persoanei respective carte de identitate belgiană, cu care se poate foarte bine călători până, la, uh, până în Siria. Dar uh, bineînțeles că și pașapoartele pot fi confiscate persoanelor care prezintă un risc pentru țară. Planul uh, belgian împotriva radicalizării este pe cale de a fi revizuit, iar forțele armate sunt cele recrutate pentru a patrula. Am consolidat echipele de control al granițelor și încercăm cât mai curând posibil să avem o legislație belgeană în materie de PNR, Registrul Pasagerilor. Iar cei care predică uh, ura sunt supravegheați uh, cu atenție. Cardurile prepaid uh, pentru GSM-uri uh, uh, au un nou regim, iar uh, zona canalului din Bruxelles uh, va deveni un nou perimetru de securitate. Știți că Molenbeek, după atacurile de la Paris, a intrat în vizor. Ne vom întoarce la acest dosar, dar dorim să avem o altă abordare, mai bine zis să lărgim perimetrul de supraveghere toate comunele vizate sunt cele care uh, sunt de-a lungul canalului care traversează Bruselul. Ceea ce privește lupta împotriva statului islamic Daesh, am trimis nave și avioane de război cu care contribuim la acest efort și avem un Consiliu Național de Război care evaluează situația cu multă atenție. Doamnelor și domnilor deputați, teroriștii doresc să bage zâzanie între noi, să nu cădem în această capcană. Dezbaterea publică a fost furtun, furtunoasă, dură în ultimele uh, zile, mai ales în Belgia, Belgia. Și eu, ca și ministru pentru securitate și de interne uh, al Belgiei, aș dori să aduc un omagiu tuturor serviciilor de securitate și um, serviciilor de salvare pentru tot ce au făcut, în mod cât se poate de profesioniști și pentru tot ceea ce fac și acum. Uh, o muncă foarte, foarte grea este foarte clar că e vorba aici de luptători, teroriști străini. E vorba de o problematică foarte complexă. Vorbim despre prevenirea radicalizării, vorbim despre integrarea unor comunități închise în societatea noastră. Mai vorbim și despre supravegherea mișcărilor acestor luptători străini. Vorbim despre schimbul de informații între serviciile de securitate și cele de informații Vorbim despre sancțiuni, pedepse și încadrarea tuturor celor care se întorc în Belgia. Vorbim despre protecția cetățenilor, despre protecția infrastructurilor uh, critice, vorbim despre reglementarea comerțului cu arme și despre o cooperare excelentă cu partenerii noștri europeni și din țările terțe. Tot acest lanț trebuie să meargă foarte bine dacă vrem să luptăm împotriva terorismului. Soluțiile uh, nu sunt simple, simplu de, găsut, de găsit. Uh, eforturile trebuie să fie permanente și uh, um, eforturile permanente și resursele pe măsură. Eu cred că societatea noastră trebuie să fie gata să plătească un preț mai mare pentru securitate mai mult decât astăzi. Uh, s-au adresat multe critici împotriva reacțiilor belgiene. Uh, în mass media națională și uh, în străinătate, iar presiunea asupra serviciilor de securitate interne și internaționale de când a început terorismul uh, ca și fenomen s-au sporit în permanență. Lucrurile, bineînțeles, nu sunt perfecte, însă la Parlamentul nostru belgian federal am deschis o anchetă care va analiza cu atenție tot ce s-a întâmplat cu aceste atentate și vreau să vă dau asigurări că în Belgia ne facem autocritica ca să vedem cu toată transparența posibilă care sunt lacunele uh, din sistemul nostru de securitate pentru a îmbunătăți lucrurile și asta în mod cât se poate de clar. În ceea ce privește Europa și în ceea ce privește apoi rețelele internaționale teroriste, uh, având în vedere informațiile pe care le avem, s-a dovedit că putem să luptăm eficace împotriva terorismului numai dacă suntem uniți și dacă cooperăm, cel puțin pe plan european. Consiliul European de pe 12 februarie din 2015, ca și reacții la atentatele de la Paris din ianuarie 2015, a adoptat uh, niște măsuri care reprezintă baza pe care o are astăzi Uniunea Europeană în materie de luptă împotriva terorismului. Astfel, am insistat uh, asupra unor aspecte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, o adoptare rapidă a directivei privind numele pasagerilor, PNR, consolidarea controlelor la frontieră, o mai bună cooperare operațională, un mai bun schimb de informații prin Europol, dar nu numai, în sfârșit măsuri pentru a opta împotriva propagandei teroriste pe internet și punerea la, scum, punct, uh, la punct a unei comunicații pozitive uh, în legătură cu uh, aceste uh, eforturi. Știți bine că la, în cadrul JAI, Belgia prezidează un grup numit G11. Este vorba de uh, țările cele mai afectate de fenomenul luptătorilor străini și în acest grup G11 încercăm să fim cât mai activi în această luptă împotriva terorismului. Care ar fi aspectele sau dosarele discutate? În primul rând, îmi pare foarte bine că după mulți ani de muncă aici la Parlament, pe 14 aprilie, în sfârșit, directiva privind numele pasagerilor PNR a fost adoptată în uh, Parlament și asta cu majoritate. Știm foarte bine că această directivă nu este un panaceu universal, însă sunt convins că Iată, acum avem un mecanism, un cadru care ne permite, ne permite serviciilor polițienești să uh, analizeze, să colecteze aceste date și să poată să vadă care sunt traseele pe care o apucă tot felul de criminali și de teroriști. Directiva are multe posibilități, Belgia vrea să profite de ele și avem uh, intenția de a aplica aceste măsuri și volurilor intra-europene. Uh, la noi, în Belgia, această muncă legislativă este în ultimele sale uh, faze. În ce privește controlul la frontierele externe, s-au făcut uh, mulți pași în ultima vreme. Astăzi, cei care intră pe granițele externe pot să fie controlați sistematic. Având în vedere amenințările teroriste, la Consiliul Jai de pe 6 februarie, 26 februarie 2016 s-a mers și mai departe să se efectueze controluri uh, Uh, care să dovedească dacă o persoană nu reprezintă un risc uh, mare pentru securitatea, siguranța internă. Știm bine că aici la Parlament dezbaterea continuă, iar Comisia dumneavoastră se ocupă de acest dosar, inclusiv luna viitoare se va discuta asta. Eu cred că acest nou dispozitiv trebuie neapărat să fie pus pe picioare înainte de vacanța de vară, pentru că el se poate să fie implementat cât mai curând posibil. Dacă s-ar uh, amâna asta, având în vedere gravitatea situației, ar fi ceva cu totul nejustificat sau chiar irresponsabil. Permiteți-mi acum să mă opresc asupra schimbului de informații în Uniunea Europeană, pentru că aici, în continuare, avem probleme. Coordonatorul uh, luptei împotriva terorismului a declarat la Luxemburg, în Consiliul Jai de săptămâna trecută, că în continuare nu sunt folosite suficient instrumente europene precum ar fi uh, SIS sau sistemul Europol. Și cu toate acestea, săptămâna trecută am văzut cu toții în ce măsură cooperarea cu Centrul de Combatere a Terorismului de la Europol este esențială. La începutul lunii, Belgia a organizat o reuniune operațională cu Europolul și cu această ocazie, experții în materie de terorism ai statelor membre și de la Interpol au putut să urmărească și să participe la seminarii privind anchete și apoi să facă schimb de informații. Belgia a fost unul din rarele state membre care întotdeauna au insistat pentru mai mult schimb de informații și de mai mulți ani noi suntem una dintre țările care oferă cele mai multe informații Europol. Uh, ultimele săptămâni ne fac să insistăm și mai mult pe această cooperare. După atentatele de la Paris din noiembrie anul trecut, s-a făcut un exercițiu interesant pentru a înțelege cum funcționează sistemul de informații Schengen și eh, birourile Siren în, ceea ce privește combaterea luptătorilor străini și am ajuns la câteva concluzii concrete privind îmbunătățirea SIS. Trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi puse în practică cât mai rapid și mai eficace pe teren. Apoi, pe termen mai lung, uh, va trebui să asigurăm o mai bună interoperabilitate între sistemele de informații și diferitele baze de date care există în tot acest domeniu al justiției și afacerilor interne. De asemenea, luna trecută Comisia a dat publicității o comunicare foarte interesantă și un Consiliu JAI de luna trecută s-a purtat o dezbatere foarte interesantă cu idei foarte utile pentru a obține mai multe sinergii, pentru a spări performanța sistemelor și interoperabilitatea lor. Sperăm că foarte curând o să putem demonstra rezultate concrete și, de altfel, în săptămânile care urmează, experții noștri se vor întâlni de mai multe ori și în Consiliul JAI din iunie se va prezenta un proiect de concluzii pentru uh, a vedea care sunt posibilitățile de interoperabilitate, astfel încât să putem face o alegere. Mi se pare că este un domeniu foarte important. Și în încheiere, câteva cuvinte despre acțiunile pe internet. Acea Internet Referral Unit, creată în sânul Europol, deja a obținut rezultate frumoase și înțelegem că industria internetului uh, a început să colaboreze cu noi, în curând se va ajunge și la viteza de croazieră. Mai multe studii arată că există o legătură puternică între internet și terorism. Cooperarea între sectorul public și cel privat, între autorități și serviciile de informații și operatori fiind esențiale dacă vrem să combatem terorismul. Și nu vorbim doar de propagandă, ci de folosirea internetului pentru a uh, lansa mesaje alternative. SSCAT, uh, echipa de consiliere um, uh, pe care am înființat-o acum câțiva ani, uh, e un exemplu foarte bun. Iată, avem această inițiativă lansată de Regatul Unit și de Comisia Europeană și acești experți oferă uh, consiliere adaptată tuturor statelor din Uniunea Europeană care doresc să creeze inițiative în domeniul comunicării. Și acum lucrăm la un proiect de consolidare a legăturilor cu operatorii de servicii de internet și din țările terțe. De la 12, concluziile din 12 februarie 2015 s-au făcut multe, dar mai sunt încă uh, altele de făcut. N-am făcut decât să numesc uh, câteva mari proiecte ale Uniunii Europene în combaterea terorismului, uh, fronturi uh, foarte importante pe care Belgia le susține prin actele și prin ceea ce spune și cred că de altfel cetățenii europeni nici nu așteaptă altceva din partea noastră și pe bună dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Aș vrea să avem un schimb de păreri. Mulți membri doresc să intervină, așa că domnul Heinz are cuvântul preț de 10-15 uh, minute, pentru că după aceea vor fi multe întrebări din partea membrilor. Vă rog, domnule Heinz. Vă rog, mulțumesc. După Madrid, Londra și Paris, teroriștii au atacat Bruselul, capitala dumneavoastră, capitala Uniunii Europene. Guvernul belgian e perfect conștient de aceste lucruri și aeroportul și stația de metrou Malbec sunt locuri frecvent folosite de membrii instituțiilor dumneavoastră și ale noastre. Dar uh, faptul că e vorba de Uniunea Europeană nu e decât un aspect ce ține de atacurile uh, Uh, de luna trecută. Să nu uităm despre cele 32 de persoane care și-au pierdut viața. Le suntem datori lor și întregi populația Bruselului și a Europei să continuăm lupta pe fronturile pe care le voi uh, menționa în timpul ce mi-a fost acordat. O să încep cu câteva observații despre anchete și concluziile provizorii în legătură cu rețelele teroriste. De la atacurile Pari- de la Paris din noiembrie 2015, toate serviciile de informații și poliție europene se concentrează pe rețelele ce au organizat aceste atacuri teroriste. Am văzut cooperarea dintre servicii, care deja era intensă, și care s-a intensificat de atunci și mai mult. Aș vrea să profit de acest prilej pentru a sublinia faptul că există o relație excelentă cu serviciile de informații și cu autoritățile judiciare franceze. Într-adevăr, ancheta comună, echipa comună de anchetă franco-belgiană Um, a lucrat zi și noapte la ancheta uh, de după atacurile de la Paris. Dar fiindcă aceasta, e încă, această anchetă e încă în curs, nu pot intra în detalii în legătură cu uh, ce s-a aflat sau ce lecții uh, sau ce învățăminte au fost trase. Dar, cu toate acestea, vă pot împărtăși câteva observații. După Vervie, la începutul lui 2015, Daesh a arătat ce capacitate are de a organiza operațiuni de la baza din Siria, la zeci de mii de, la mii de kilometri de țările țintă. Atacurile de la Paris de, la, de după o lună și atacurile de la Bruxelles din martie uh, împărtășesc anumite asemănări în parte și pentru că unii dintre cei care au organizat și au participat la atacuri erau aceleași persoane. Apoi, numărul de teroriști, atât în Franța cât și în Belgia, Uh, au venit în Europa folosindu-se de documente false. Mulți dintre atacatorii din aceste uh, evenimente au fost uh, pe câmpurile de luptă din Siria, unde s-au creat legături de prietenie între jihadiștii francezi și cei sirieni, care erau în batalioane care foloseau limba franceză și chiar neerlandeza. Atacurile de la Bruxelles sunt inspirate de, cela, de cele de la Paris, cu mai multe atacuri consecutive, concentrându-se pe victime vulnerabile, folosind uh, dispozitive explozive. Teroriștii s-au folosit de baza din Belgia pentru a pregăti atacuri care urmau să se producă în altă parte, dar planurile lor s-au schimbat după arestarea lui Salah Abdeslam și uh, teroriștii au folosit explozivii pe care i aveau deja uh, pentru atacurile de la Bruxelles. Profilurile atacatorilor sunt foarte diferite, foarte variate, însă există trei categorii. Cei care direct din școală merg în Siria și se întorc radicalizați, mai radicalizați, cei pe care nu i-am mai uh, întâlnit și au mai multe identități de care n-am auzit și cei care uh, au fost eliberați din închisori belgiene și care aparent au fost radicalizați foarte rapid. Atic atacurile au uh, materializat o amenințare uh, care a tot crescut uh, și care era urmărită de serviciile de poliție din 2012. S-au luat măsuri pentru a reduce fluxul de plecări, pentru a monitoriza pe cei care se întorc și pentru a trimite în judecată teroriști. În ultimele luni, s-a conturat această imagine în presa internațională uh, a unei reacții foarte inadecvate și slabe a poliției belgiene, ceea ce nu a dăunat numai țării, ci e și o insultă pentru cei care lucrează foarte din greu la mai mul- pe mai multe niveluri. Nu vreau să spun că nu s-a făcut nicio greșeală și voi reveni la acest lucru, dar e la fel de important să spunem că s-au luat măsuri una după alta la toate nivelurile. În primul rând, nimeni nu poate spune că Belgia uh, și-a întors ochii de la acest fenomen al luptătorilor străini. Autoritățile belgiene au fost printre primele care au tras semnalul de alarmă la nivel european. De asemenea, am fost una din primele țări care a avut o evaluare clară și statistici clare despre acest fenomen și care a cerut o schimbare radicală la nivelul schimbului de informații la nivel european ca să se facă față acestei provocări. Pe lângă ce spunea colegul meu, aș mai spune câteva lucruri. În primul rând, munca procurorilor și anchetatorilor a dus la rezultate foarte concrete care contrazic uh, discursul din presa internațională. Numărul condamnărilor, de exemplu, pentru terorism uh, până în 2014 era de 7-8 condamnări pe an, ceea ce nu e puțin față de alte țări din Europa, dar în 2014 numărul condamnărilor uh, a crescut la uh, 55 și mai mult decât s-a dublat în anul următor, când mai mult de 115, uh, când 115 oameni au fost condamnați. E un număr foarte mare, uh, mai ales dacă se ține seama de ce populație are Belgia. Și se poate vedea ce prioritate se acordă anchetelor privind terorismul și la parchetul federal și la nivelul poliției. În același timp s-au făcut multe modificări legislative s-a extins uh, perioada de detenție înainte de a uh, compariție în fața judecătorului, posibilitatea de a face uh, anchete și noaptea și, uh, de asemenea, cooperarea între serviciile de informații, reforma uh, tehnicilor investigative și extinderea semnificativă a domeniului de aplicare pentru faptele penale din, mult peste propunerea de directivă europeană, noi reguli privind retenția datelor, în ciuda hotărârii Curții Europene de Justiție în acest domeniu și anonimitatea cartelelor preplătite. Iată numai câteva din reformele din ultimele 12 luni. În ceea ce privește radicalizarea în închisori, s-a discutat foarte mult uh, și se implementează acum un plan de măsuri specific, inclusiv uh, pentru formarea personalului închisorilor, precum și deschiderea unor secțiuni speciale pentru uh, cei încarcerați și care prezintă risc ridicat de realizare. Ca parte a competențelor mele, aș insta asupra consolidării serviciilor de informații interne belgiene și la nivel de resurse umane, dar și echipament și legislație și tehnici de anchetă și, în final, m-aș referi la toate măsurile luate la nivelul entităților federale în materie de educație, uh, șomaj și alte politici care nu țin de resortul uh, Ministerelor de Justiție și Afaceri Interne insist asupra acestui lucru, pentru că nu vreau să se creadă pe, că pentru că ne concentrăm pe securitate și justiție, Belgia se ocupă numai de aceste lucruri și nu acordă atenție și unei abordări mai globale privind radicalizarea. De asemenea, noi am susținut, așa cum spunea colegul meu deja, o reacție mai puternică la uh, fenomenul luptătorilor străini încă din 2014. Pe partea de justiție, uh, nu pot decât să susțin finalizarea noii directive privind uh, faptele penale teroriste, chiar dacă vrem să mergem chiar și mai departe, apoi intensificarea schimbului de bune practici în legătură cu radicalizarea în închisori și deradicalizarea celor deja condamnați pentru fapte de terorism, apoi extinderea schimbului de informații SIS care să acopere și cetățenii statelor terțe, astfel încât să avem și o legislație mai bună în legătură cu armele de foc în Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri sunt importante, însă prioritatea cea mai mare pentru Uniunea Europeană, pe partea de justiție, pentru a combate terorismul, este să ajutăm cu colectarea de probe în anchete concrete, în justiție. Depindem tot mai mult în combaterea terorismului de uh, comunicațiile electronice, de probe ce țin de comunicațiile electronice. Uh, nu doar pentru a demonstra, dar și pentru a preveni atacurile. Înainte, um, operatorul nostru de telefonie național, uh, Proximus, trebuie să respecte reguli clare, dar și era folosit înainte. Dar acum folosesc teroriștii Skype, Viber și alte aplicații pentru a comunica între ei și, în general, uh, comunicarea cu și relația cu acești furnizori de servicii nu este foarte bună, ceea ce împiedică anchetele. Nu vorbesc de supraveghere în masă, ci de acces țintit la anumite date de comunicări privind uh, anumite anchete pe baza unor hotărâri judecătorești. Nici o țară europeană nu poate si- se descurce singură, trebuie intervenit urgent pentru o coordonare a la nivel național și discuțiile cu furnizorii de servicii, precum și țări terțe unde își au aceștia sediul. Putem rezolva această problemă menținând un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, însă avem nevoie de o abordare a Uniunii și vreau să îi laud pe cei din președinția luxemburgheză și a țărilor de jos sprijiniți de comisie în acest sens. Și în materie de justiție și afaceri interne trebuie discutat cu Turcia pentru a îmbunătăți cooperarea polițienească, dar și judiciară, în ceea ce privește extradarea mai ales, iar în ceea ce privește cooperarea europeană, insist pe cooperarea dintre serviciile de informații, pentru că aceasta nu intră în competențele Uniunii și de aceea deocamdată nu se poate discuta despre un serviciu european de informații, dată fiind uh, Uh, dispozițiile din tratate și poziția statelor membre, regretabilă de altfel. Ceea ce e important e ca ceea ce fac serviciile de informații să uh, aibă și o dimensiune europeană, să se țină seama că există instrumente care nu existau acum câțiva ani și mă bucur să văd că evoluează atitudinile, chiar dacă n-ar trebui să fie nicio îndoială uh, în legătură cu faptul că schimbul de informații legate de terorism deja este foarte intens și acum. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, domnule președinte, uh, criza migrației și amenințarea terorismului uh, sperie cetățenii europeni. Tentația de a uh, se replia pe identitatea națională, de a închide granițele, sunt foarte puternice. Și de aceea este un climat foarte propice pentru uh, discriminare și xenofobie. O altă manifestare a acestor atitudini e și critica foarte dură adusă Belgiei în ultimele luni. Puține țări au fost atât de atacate de presa internațională, atât de virulent. Și reamintesc atacul de la Muzeul uh, Evreiesc uh, din Bruxelles. Noi a, avertizaserăm uh, partenerii că trebuie îmbunătățit schimbul de informații teroristul nu era nici cetățean, nici rezident belgian, nici nu revenise trecând o frontieră a Belgiei. N-am încercat să dăm vina pe nimeni după atac, ci ne-am concentrat pe reacție. La o săptămână după atacurile de la Paris, serviciile belgiene au fost lăudate de toată lumea pentru faptul că au reușit să uh, preîntâmpine atacul de la Vervie. Doi teroriști au fost uh, uciși și după atacurile din noiembrie de la Paris, Multe progrese s-au datorat uh, eforturilor poliției belgiene în strânsă cooperare cu cea franceză prin echipa comună de anchetă. Aceste eforturi susținute ale anchetatorilor belgieni împreună cu colegilor francezi care au dus la dezmembrarea celulei care probabil uh, a dus la atacul surpriză și uh, grăbit din 22 martie. Guvernul belgian a urmat, a ales să urmeze calea transparenței. S-a stabilit o comisie de anchetă parlamentară care va analiza funcționarea, rolurile și răspunderile diferiților actori de la toate nivelurile. Va examina procesele și va formula recomandări pentru îmbunătățiri acolo unde acestea se vor arăta necesare. De asemenea, va trebui să cooperăm și cu instituțiile europene, nu doar pentru a rămâne un stat membru care susține integrarea și cooperarea europeană pentru a combate terorismul, dar și pentru a proteja siguranța instituțiilor europene, a membrilor lor și a personalului lor. De asemenea, vom continua să cooperăm cu celelalte state membre la nivel operațional și profit de ocazie pentru a mulțumi încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat cu partea noastră de anchete de după atacurile de la Paris și apoi de la Bruxelles vă pot asigura că, deși rămân multe de făcut pentru a îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații, solidaritatea europeană și lupta comună împotriva terorismului nu sunt doar vorbe. Au devenit o realitate zilnică pentru poliția noastră, pentru procurori și pentru serviciile de informații. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, știți foarte bine că Belgia e obișnuită să fie criticată, știți foarte bine că și noi ne autocriticăm dar știți probabil și că guvernul belgian consideră că viitorul nostru înseamnă mai multă Europa, nu mai puțină. Că nu există cale de întoarcere. Nu putem decât să îi dăm înainte, să continuăm mai mult ca până acum pentru a combate una dintre cele mai barbare boli ale vremurilor noastre, terorismul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimați miniștri, și acum vom trece la schimbul de opinii cu uh, deputații, câte un membru pentru fiecare grup politic. Și, dragi colegi, dacă puteți să respectați o limită de două minute, pentru că am înțeles că domnul Jambon o să trebuiască să ne părăsească la un moment dat, așa că vă rog foarte mult să dați dovadă de disciplină. Începem cu PPE, domnul Boni. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, stimați miniștri, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-mi exprim condoleanțele cele mai sincere pentru toți cei care au fost uh, direct sau indirect uh, afectați de atacurile din Bruxelles. Eu cred că acum nu e momentul să dăm vina pe anumite state membre, ci este momentul să ne gândim la viitor și este momentul să acționăm împreună dacă ne dorim să asigurăm siguranța, securitatea noastră. Și eu cred aici cuvântul cheie este prevenirea. Este inutil să menționăm încă o dată, așa cum am spus-o de mai multe ori, faptul că avem nevoie de un schimb de informații eficient între statele membre, serviciile uh, secrete, așa cum s-a spus din partea domnului ministru Gaines. Avem nevoie de această cooperare la nivel european. Avem Europol, care poate face mult mai multe dacă informația corectă le este transmisă la timp Împărtășirea informației este un lucru. Acum, procesarea acesteia și uh, acestor informații în timp real este de asemenea foarte important. Directiva PNR este acum instaurată și acum așteptăm etapa de implementare. Lucrăm pe directiva uh, de luptă împotriva terorismului, care ne va permite să avem instrumentele necesare pentru a avea acțiuni de prevenire mai eficiente, posibilități legale uh, de a lua măsurile de preîntâmpinare atacurilor teroriste în modul cel mai rapid cu putință și avem nevoie de o abordare coordonată în acest sens și avem nevoie de aceste directive care să fie implementate în așa fel încât să putem coopera cât mai repede cu putință. Nu trebuie să uităm care sunt provocările cu care ne confruntăm, radicalizarea și faptul că acești tineri uh, sunt cooptați de către extremiști. Trebuie să combatem acest lucru. A venit momentul să demonstrăm că există și o altă posibilitate, o altă opțiune. Și trebuie să contracarăm importanța din ce în ce mai mare pe care o are Daesh pentru a promova ideile teroriste. Și există foarte multe alte activități care de asemenea sunt urgente. Aș vrea să întreb ce anume avem nevoie din punct de vedere practic care sunt punctele noastre slabe pe care le-ați identificat, mai ales în ceea ce privește felul în care împărtășim informațiile aici, la Bruxelles, și diferitele politici uh, referitoare la măsurile pe care le pot lua forțele polițienești. Au luat foarte multe măsuri pentru a asigura securitatea în oraș, Acum, întrebarea este cum anume această cooperare poate fi întărită, tocmai pentru a putea răspunde la toate nevoile pe care dumneavoastră le-ați identificat. Mulțumesc! S&D, Mr. Baie. Mulțumesc, domnul Baie, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezența astăzi. Este foarte important să avem această, acest schimb de opinii cu dumneavoastră, evident. Dumneavoastră aveți instrumentele și uneltele necesare pentru a putea preîntâmpina viitoarele acte teroriste. Aș avea câteva întrebări uh, în ceea ce cred eu a fi elementul cel mai important și anume schimbul de informații insuficient până în prezent între statele membre și sunt îngrijorat în ceea ce privește ultimul raport al coordonatorilor antitero care ni s-a spus că uh, foarte mulți uh, uh luptători luptători străini au fost uh, repertoriați în ultima vreme, 2956, din care peste 1000 sunt, uh, uh, nu știm exact unde anume se află. 90% din acești luptători străini vin doar din 5 state membre atunci, da, am înțeles, Consiliul dorește să îmbunătățească acest schimb de informații, însă eu concret aș dori să știu cum anume vom face acest lucru. De luni de zile ni se spune că se va îmbunătăți schimbul de informații, însă acum întrebarea este, uh, doriți să aveți uh, o, o, o informare periodică a Parlamentului, a opiniei publice, pentru a ști exact cum anume progresăm? Și o a doua întrebare care este rolul pe care îl veți acorda Europol legislația aferentă prevede că statele membre vor transfera toate informațiile necesare pentru ca acesta să-și îndeplinească misiunea. Voți face acest lucru și cum anume vom face pentru ca convinge și celelalte state membre să transfere informațiile. Și în al treilea rând, știți că există un centru de luptă împotriva terorismului, contra tero. Și toate statele membre au detașat experți la acest centru. Aș vrea să știu dacă într-adevăr toate statele membre au făcut acest lucru și aș mai dori să știu dacă toate statele membre acum sunt într-un târziu conectate la sistemul sienal Europol. Ar fi un minim, nu? Și, așa cum spuneam adineauri, în ceea ce privește uh, cei aproape 3.000 de luptători străini care sunt fișați la Europol, uh, suntem siguri acum că identitățile lor sunt și integrate în baza de date SIS? și în ceea ce privește PNR, directiva pe care am votat-o săptămâna trecută, nu am votat schimbul obligatoriu de date, așa cum s-a propus uh, la Parlament, pentru că, de fapt, a existat o opoziție din partea Consiliului. Deci vom avea uh, nu un PNR global, ci 28 de uh, sisteme diferite și, de altfel, dumneavoastră vă doriți să avem o extindere a acestui registru PNR și la călătoriile maritime și feroviare. Acum, ce se poate face la Consiliu în așa fel încât să obținem toate aceste informații? Pentru că știm cu toții că în Europa, da, informațiile există. Există baza de date, dar dacă informațiile nu sunt și împărtășite, uh, puse în comun, atunci nu se la nimic. Domnul Lunes, din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori și eu la rândul meu să mulțumesc celor de miniștri, domnul Bond și domnul Hens, pentru prezența lor astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentări și să sperăm că se vor trage concluziile ce se impun din aceste evenimente, pentru că uh, uh, știm că de multe ori, după atentatele dintr-o țară, miniștrii uh, din țara respectivă vin la comisia noastră. Este foarte important ca Parlamentul European în continuare să se concentreze pe ceea ce se întâmplă și nu ne dorim să credem că ar, uh, să credem că ar trebui ca uh, atentatele să aibă loc la ușa noastră ca să dezbatem despre ele într-un târziu. Bun, vă mulțumesc, domnilor miniștri, pentru prezență. Știu că luați foarte serios această chestiune a securității. Poate că în trecut guvernele belgene nu au insistat foarte mult asupra acestei dimensiuni, însă dumneavoastră ați prezentat deja toate realizările. E un palmares destul de, de uh, frumos și știu că aveți proiecte de viitor. Acum este foarte clar că ați luat această amenințare foarte în serios și văd că lucrați la, pe două niveluri, la nivel național și în acest sens, evident, puneți accentul pe dezvoltarea infrastructurilor și există exemple care ar putea să inspire și alte state membre. Spre exemplu aici, în Parlamentul European. Ce observăm? Observăm că există soldați în fața Parlamentului care asigură paza Parlamentului de mai multe săptămâni. Acum aveți și o altă latură și anume abordarea la nivel internațional. Aici, evident, nu vă faceți iluzii, ci încercați să fiți foarte pragmatici și realiști. Domnul Gens a declarat că un uh, FBI uh, în Europa încă nu este la ordinea zilei și că ar fi, ați fi preferat niște abordări mai concrete cu rezultate mai concrete. Și salut această logică. Și aș avea două întrebări de formulat la nivel național și la nivel european. În ceea ce privește nivelul național, cred că da, bun. Acum marcați o diferență față de situația din trecut și vă concentrați pe acest perimetru, canalul din Bruxelles. Oare nu cumva ar fi bine să ne dați mai multe informații în acest sens și apoi la nivel european ați spus că 11 țări își doresc să meargă și mai departe în materie de cooperare. Domnul Iamban, Dumneavoastră sunteți cel care conduce acum această cooperare între cele 11 state. Ne puteți da mai multe informații uh, despre această cooperare? Noi am votat deja directiva PNR la Parlament și mă gândesc dacă nu cumva am putea aplica această directivă și la uh, căile feroviare, mai ales trenurile de mare viteză. Domnul Depre, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Ambon și domnului uh, ministru Jens pentru prezență și constat că pentru, pentru prima dată când după un atentat sunt invitați miniștri pentru a veni să se să explice și să dea seama în fața Parlamentului European. Mie mi se pare că este necesar și curajos, având în vedere momentele pe care le traversăm aici în uh, țara noastră, preluate în uh, mass media la nivel european, ca și cum Belgia ar fi singura sursă de terorism din Europa. Există două aspecte în intervențiile dumneavoastră. O prim aspect referitor la răspunderea autorităților belgene. Și e clar că această comisie de anchetă va trebui să facă lumina asupra adevărului, pentru că, în mod clar, trebuie să recunoaștem au fost câteva neajunsuri în dispozitivul belgean. Eram la nivel de alertă 3, poliția era mobilizată, armata era pe străzi și n-am înțeles cum de s-au întâmplat lucrurile așa. Tot ce am făcut, am făcut după. După atentatele de la Paris, după atentatele la Bruxelles, s-au luat măsuri și s-au intervenit concret. Și Comisia Parlamentară de Anchetă va trebui să aducă lumină asupra evenimentelor. Acum, în ceea ce privește răspunderea mai specific la nivel european, dumneavoastră ați insistat asupra faptului că e nevoie de schimb de informații la nivel european. Și, într-adevăr, așa este, e un element crucial. Discutăm mult, în momentul de față, despre o definiție comună a acestui concept de luptători străini sau teroriști. Încă nu știm exact cum să le definim să avem o definiție comună pentru a avea o armonizare a felului în care abordăm lucrurile când vorbim despre schimb de informații. În ceea ce privește PNR-ul, am refuzat schimbul sistematic de informații între statele membre și mă adresez dumneavoastră ambilor miniștri. Sunteți de acord cu ideea ca în, uh, în momentul în care registrele PNR vor fi operaționale, luptătorii străini, teroriștii, să facă obiectul obligatoriu al unor schimburi de informații? În mod obligatoriu, pentru că deocamdată încă nu este cazul. Vreau să știu dacă sunteți pentru o astfel de abordare, un astfel de sistem. Și în al doilea rând, în aceeași, pe aceeași lungime de undă, dumneavoastră ați, co- ați pledat pentru o cooperare sistematică. Acum, eu vă întreb, ne puteți acorda o garanție, precum că în momentul de față 100% din luptătorii străini care sunt uh, pe teritoriul uh, belgian au și fost uh, uh, uh, semnalați, înscriși, înregistrați undeva în... Uh, într-un registru, registrul SIS, spre exemplu. Apoi, în ceea ce privește Europol, și voi încheia, domnule președinte, în um, acest nou grup înființat uh, de luptă antitero, um, cooperați cu această unitate antitero și dacă e să cooperați cu această unitate, care exact este forma de cooperare? Mulțumesc! Thank you for the EFDD, Laura Ferrara. Laura Ferrara din partea FDD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau și eu să mulțumesc uh, celor doi miniștri pentru prezență și vreau să vă mulțumesc pentru prezentări și pentru eforturile făcute până în prezent pentru a lupta împotriva terorismului. După părerea mea, există o mică problemă și aș vrea să vă explic. Întrebarea mea este una foarte simplă. Am evocat toate măsurile de preîntâmpinare, de prevenire a atacurilor ca urmare a acestor uh, atentate teroriste. Bun. Dar aș dori câteva explicații suplimentare în ceea ce privește neajunsurile care existau în sistemul acesta de preîntâmpinare, de prevenire a atacurilor. În Europa, de fapt, constatăm că există o lipsă de pregătire. Lipsă de pregătire care, de fapt, în acest oraș care de fapt este inima Europei, nu? Uh, dacă e să ne gândim la atentatele de dinainte, dincolo de arestarea anumitor persoane câteva zile mai devreme, arestarea lui Salah, spre exemplu, anumite informații au fost divulgate uh, în virtutea cărora um, se părea că acesta dorea să coopereze cu justiția. che non ha funzionato così. Iată, cel nu a mers. Având în vedere că totuși uh, s-au acumulat uh, experiențe, dar asta n-a fost suficient pentru a preîntâmpina noi atacuri. Ceva practic acum. Eu vreau să spun că în ziua aceea, marți, am scăpat la limită, la limită mm, și de fapt, am plecat apoi, pentru că nu mă simțeam deloc în siguranță aici în Belgia. Am întors înapoi în Italia, am văzut tot ce s-a întâmplat, am încercat să rămân acasă la mine, să fiu un pic izolată ca să nu mă apropii de zonele foarte eh, frecventate. De-a lungul traseului, eh, mergând cu mașina, nu am găsit niciun fel de punct de control la frontieră, nici măcar o mașină, nici o patrulă, absolut nimic. Și atunci m-am gândit imediat că eu am putut foarte bine să mă sui într-o mașină și să plec din Bruxelles și să plec din Belgia. Foarte frumos. Asta puteau să facă și probabil asta au și făcut uh, teroriștii sau organizatorii acestor atacuri. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a niciun fel de control pe nicăieri la numai câteva ore de la atentate. S-a vorbit apoi despre PNR și despre o mai mare nevoie de interoperabilitate între diferitele baze de date. Cât privește PNR-ul, să nu uităm că avem deja sistemul de bază de date Schengen, apoi Eurodac pentru amprentele digitale și apoi uh, um, bază de date pentru vize și apoi cea a Eurojustului, apoi un centru antitero pe lângă Europol, precum și o altă celulă instituită de Consiliul JAI. Deci avem foarte multe instrumente, dar totdeauna se vede că și se spune că nu funcționează cooperarea și nici schimbul de informații. E nevoie de o mai mare interoperabilitate aici. Ce se face atunci în mod practic și concret pentru a îmbunătăți această cooperare între statele membre? Vă mulțumesc! for the EFN, Mrs. Mayer. Partea EFN, doamna Mayer. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă spun că am impresia așa că am traversat un deja vu în această ședință. De fiecare dată ni se spune exact același lucru. Și foarte multe dorințe arzătoare sunt formulate și toată lumea își dorește ca statele membre să lanseze noi măsuri și până la urmă, de fapt, se continuă exact așa ca înainte. Acum, lucrurile sunt inacceptabile pentru că nu mai avem niciun fel de credibilitate. Trebuie să ne uităm uh, Uh, într-adevăr la evenimente și să înțelegem că aceste atentate sunt constituite de o, dintr-o ideologie islamistă. Atâta vreme cât nu vom uh, acționa în acest sens, nu se va întâmpla nimic. Vă spun sincer că și eu am plecat spre țările de jos și n-am întâlnit niciun fel de control la frontiere. Nimeni nu e arestat, nimeni nu e oprit, nimeni nu e întrebat. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt lecțiile pe care Belgia le-a înțeles din acest terorism islamist? cum anume teroriștii au putut să scape de toate controlele și cum anume Abdeslam a putut să se refugieze timp de luni de zile în comunitatea uh, islamistă din Molenbeek cum anume cetățenii europeni mai pot să mai creadă că vor trăi în siguranță atâta vreme cât noi nu combatem uh, aceste curente teroriste. Mulțumesc și acum trecem la rândul intervenienților în nume propriu. Mai întâi are cuvântul domnului lui Michel. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați miniștri. Mai înainte de toate, trebuie să salutăm prezența dumneavoastră și pentru a vorbi corect franceza, ar fi fost bine și frumos să invităm și uh, miniștrii din Franța. Uh, da, știu că noastră faceți obiectul unei discriminări pozitive, uh, domnule Ian Bon, domnule Hens, tocmai pentru că aceste instituții europene se află la Bruxelles. Bun, să admitem. Uh, că ar fi un argument. Dar cred că o să avem ocazia, sper să avem ocazia să discutăm și cu alți miniștri decât miniștrii belgeni. Salut prezența dumneavoastră, e inițiativă foarte bună și păcat totuși că această inițiativă a fost luată atât de repede, pentru că e tocmai o comisie de anchetă în curs în Belgia și poate că ar fi fost mai bine să mai așteptăm în așa fel încât ca după anchetă să avem niște elemente mai precise pe care să ne le puteți furniza, pe care nu le puteți furniza acum, având în vedere faptul că ancheta este în curs și, uh, mă rog, de-abia a început și că nu, evident, nu a reușit să ajungă deja la o concluzie. Deci, mă bucur să aud că Uh, uh, după ce s-a votat registrul PNR, după un timp atât de îndelungat de așteptare și că asta vă va permite să aveți o eficiență sporită cu instrumente uh, suplimentare pentru a acționa, vă spun sincer că acum eu îmi doresc un singur PNR european și nu o sumă de 28 de registre PNR diferite. Uh, cu condiția, evident, ca acest registru PNR unic să fie unul eficient. Trebuie să focalizăm uh, munca noastră pe criteriile de uh, suspiciune. Și întrebarea mea este următoarea. Oare nu cumva credeți că prin acest registru PNR a venit și momentul, la nivel european, țările care doresc să participe la această muncă să determine niște criterii și parametre comune pentru a putea determina situațiile suspecte, pentru a le putea defini Cred că ar fi foarte important. Și, domnule ministru Gaines, o întrebare către dumneavoastră foarte pe scurt. Dumneavoastră ați afirmat dorința de a lupta împotriva radicalizării, mai ales evitând orice fel de uh, neînțelegere. Și am auzit, exact așa cum am auzit adineaur, persoana care a luat cuvântul în spatele meu. Tocmai, e un amalgam uh, nedrept Uh, care este contrar valorilor europene, așa că salut mobilizarea dumneavoastră în ceea ce privește lupta împotriva radicalizării. S-a vorbit despre un islam european. Eu cred că orice religie care ar putea să pună sub semnul întrebării statul de drept, ca atare este o religie periculoasă, nu numai uh, islamul tot ceea ce uh, forță spirituală și care vine și contrazice statul de drept este că, prin definiție, în mod intrinsec, ceva de respins. Și, domnule Gaines, poate puteți să dezvoltați un pic această idee a politicii dumneavoastră, în care dumneavoastră v-ați angajat foarte puternic. Ar fi interesant să ne dați câteva informații suplimentare. Mulțumesc! Okay, colleagues, if you can, everyone can be... Dragi colegi, vă rog frumos să fiți un pic disciplinați pentru că domnul Hens și Ian Bon uh, doresc să și răspundă, deci vă rog să vă mențineți la maxim un minut. Doamna Zipăl. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că sunt foarte recunoscătoare ministrilor pentru prezența aici și pentru faptul că ne informează mai ales uh, în incertitudinea de după atentate, reacția mea, reacția mea a fost foarte diferită. Nu m-am dus acasă, n-am fugit acasă, am rămas în Bruxelles în mod conștient pentru că știu că sunt atâția cetățeni bruselezi care n-au nicio posibilitate de a fugi, de a se ascunde și care trebuiau să rămână aici. Așadar, uh, și uh, am fost aici și, înainte, și mai înainte și trebuie să spun că respect foarte mult pe cetățenii și pe locuitorii Bruselului care s-au simțit uh, amenințați, dar nu s-au dat bătuți și și-au recăpătat orașul, au început să iasă în locurile publice, ceea ce pentru mine a fost o reacție demnă de admirație. Uh, și nu spun asta ca și critică la uh, ce spuneți dumneavoastră, ci la adresa celor politicieni care spuneau că trebuie luate măsuri tot mai restrictive, din ce în ce mai mult, astfel încât să avem mai mare siguranță, astfel încât să uh, spunem că totul uh, poate fi justificat de siguranță. Bineînțeles că trebuie să privim cu ochi critici, să cântărim bine măsurile de siguranță, pentru că siguranță totală nu există. Dacă un atac a avut loc uh, în Bruxelles în loc să fie în Franța, uh, trebuie să înțelegem că există amenințări în toate orașele noastre și sunt sigură că una din critici criticile aduse Belgiei ar putea fi să se îndrepte și spre uh, uh, alte state, dar care nu e îndreptată asupra acestora pentru că pur și simplu nu s-a întâmplat acolo niciun atentat încă. Pe lângă acestea, în legătură cu ce spuneați despre politica de securitate și uh, rețelele teroriste, și anume că au existat dintotdeauna condiții care au favorizat uh, dezvoltarea terorismului și de faptul că ceva s-a schimbat care și-a precipitat astfel atacurile, ei bine, nu mi se pare că s-au spus destule și aș pune o întrebare concretă. Domnul Jambon a vorbit de 400 de milioane de euro care trebuie puși la dispoziție și pe mine m-ar interesa cum vor fi distribuiți, câți din ei vor fi pentru măsuri restrictive, pentru colectare de date, pentru măsuri de supraveghere și câte uh, mijloace se vor îndrepta spre deradicalizare uh, și prevenție mai ales, pentru că uh, prevenția este foarte importantă pentru că se tot recrutează adepți noi și aici susțin și ce spunea domnul Michel, dacă tot uh, adunăm date, nu folosește la nimic dacă fiecare autoritate face uh, altceva cu ele, are alte criterii, ajunge la alte rezultate. Acest schimb de date nu folosește nici el nimic, pentru că dacă nu avem aceleași metode și aici trebuie recuperat ceva teren. Vreau ca toată lumea să se grăbească puțin ca să putem să ascultăm și replicile ministrilor. Îmi pare rău că vă grăbesc, dar dacă ați putea să vă concentrați într-un minut, ar fi excelent. Doamna Mezzola. Nu, am dat timpul meu de vorbire colegului din țara mea, domnul Beli. Mulțumesc. Domnul Belet, aveți două minute maxim. Mulțumesc foarte mult uh, și întâmpin pe colegii miniștri. Mă bucur că pot să ne răspunde la întrebări. Întrebarea principală era se putea preveni așa ceva, ce se putea face ce se putea face și bineînțeles că reacția nu este aceea de a închide, închide granițele așa cum cer un, uh, unii. E o nebunie, ar fi inutil. Eu cred că soluția este o muncă de prevenire și schimbul de informații. S-a spus asta de mai multe ori. Am auzit ce au spus și colegii și ce a spus colega Zipel. Siguranță absolută nu există, se pot face multe pentru a preveni astfel de scenarii. Iar un mai bun schimb de informații, un schimb eficace de date între statele membre este necesar. Unii spun că ar putea să avem, am fi bine să avem un FBI european, însă este mai mult o utopie, un ideal. Haideți să facem astfel încât uh, țările să poată să progreseze totuși pe această cală, să avem acel coordonator pentru securitate și siguranță. Haideți să vedem ce se poate face, mai ales cu acele țări mai voluntare, că doresc să meargă înainte. Anumite țări doresc să-și asume mai multe răspunderi. În Franța, în Belgia, dar și în alte 5-6 țări se poate crea cu aceste țări un fel de nucleu care să permită acestor țări să meargă înainte pentru a crea un institut, o instituție specializată antitero. Eu cred că dacă mergi cu 5-6 actori, ești mult mai eficient decât dacă mergi cu toată lumea. Doamna Whiteman, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mulțumesc colegilor belgieni pentru informațiile pe care ne-au, ni le-au furnizat. Ambii au spus că lupta împotriva terorismului trebuie să fie neapărat europeană, altfel nu se poate. Și, bineînțeles, Belgia este în prima linie a frontului și a adoptat măsuri utile și necesare. Aceste măsuri trebuie să devină măsuri cu valență europeană. Aș sublinia două aspecte, dacă îmi permiteți. Noi, uh, liberalii, de bună seamă, suntem atenți uh, la aceste măsuri. S-a vorbit despre un FBI european și aici ar fi bine să se meargă cât se poate de repede. Ce se întâmplă cu toate informațiile serviciilor secrete naționale? Ele se poate să fie transferate unui serviciu european. Frontex apoi. Ce face această agenție. Uh, se poate pleca de aici, însă trebuie să se meargă mult mai departe. Exemplele pozitive trebuie să fie preluate de toată lumea și atunci m-aș întoarce și la ce au spus alți colegi. Un colegă din spatele meu a spus că a plecat de frică din Bruxelles la o zi după atentate. M-aș referi la această intervenție. Bineînțeles, mi-aduc aminte de frica care domnea, mi-aduc aminte și ce atmosferă era la Strasburg. <clears throat> atunci când uh, am spus că haideți să plecăm de la Bruxelles, să mergem uh, cu toții la Strasburg. Au existat o, o serie întreagă de reacții destul de intolerabile, reacții la cal. Eu cred că trebuie să fim cu capul pe umeri, să ne unim în această luptă și să facem astfel încât uh, această capitală să fie una primitoare și sigură pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult! Multe întrebări au fost detaliate, constructive și așa mai departe. Domnul Iambon, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, domnule Görens, mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările adresate și întrebări la obiect, bineînțeles. Deci sunt subiecte pe care le împărtășim <clears throat> cu toții și pe care trebuie să le rezolvăm cu toții. S-a vorbit mult despre împărtășirea sau schimbul de date și PNR, deci aș regrupa o serie de întrebări sub acest capitol. În ce privește schimbul de date? Trebuie să vă spun că de fapt, v-aș întreba, m-ați întrebat dacă știți ce date dau, ce țări dau date și ce țări nu trimit date. Vreau să vă spun că la JAI, săptămâna trecută, am hotărât că domnul de Kerkov va furniza în fiecare lună situația la zi. Deocamdată noi nu primim decât datele care vizează țara noastră plus amenințările numite globale. Dar nu e vorba de a arăta cu degetul, nu, dar am zis să facem ceva, să stăm, stimulăm și alte țări să ofere astfel de date. Deci e vorba de date care vor fi împărtășite la nivelul tuturor miniștrilor de interne, începând din luna iunie. Nu pot să vă spun exact ce țară oferă ce date Europolului, dar veți ști cu toții asta începând din luna iulie, iunie. <clears throat> când vine vorba de transmiterea de date către Europol, să știți că Belgia se găsește pe locul 3, după Franța și urmată de țările de jos. Deci ceea ce facem noi acum, uh, uh, facem exact ceea ce ni se cere. Cât privește acești uh, luptători străini, am fișat mai bine de 6.000 de astfel de persoane E vorba de persoane care au plecat în Siria, unii au murit acolo <clears throat> și avem informații despre unii cum că se pregătesc să se întoarcă să facă atacuri. Deci toate informațiile pe care le cunoaștem legătură cu um, luptătorii teroriști, noi le avem așadar și încercăm să vedem și recrutarea și sistemul de finanțare a acestor rețele. Deci numele acestor luptători, recrutarea acestora și rețelele financiare care îi sprijină toate aceste date, noi de fapt le transmitem la punctul focal uh, terorism de pe lângă Europol. Așadar, vreau să vă spun încă o dată că Belgia transmite tot timpul datele Europol și este pentru astfel de împărtășire a datelor cu Europol. În ceea ce privește <clears throat> echipa comună de legătură cu Europol, noi suntem printre țările, cele șase țări care au trimis un expert, iar opt țări plănuiesc să facă acest lucru. Noi suntem printre cele șase țări care a trimis deja un expert la echipa de legătură comună. PNR acum. M-ați întrebat dacă suntem pentru schimbul de date Um, între PNR și bază de date cu luptătorii străini. Ideea este de a ne îndrepta către un registru PNR european. Dar una este idealul și alta este realitatea, aș spune. Iată de ce eu aș spune <clears throat> că, da, țările de jos au luat această inițiativă de a regrupa mai multe state membre pentru a forma un grup care să fie la baza unui PNR comun pentru mai multe țări. Țările de jos salută această inițiativă și este o inițiativă lăudabilă, pentru că lucrăm pe același sistem și este mai simplu să ne referim la un sistem unic. Noi suntem pentru această inițiativă și dorim să ne alăturăm acestei inițiative olandeze. Și răspunsul meu este da, într-adevăr sunt pentru schimbul de informații și pentru listele negre care să-i cuprindă pe uh, teroriștii, uh, luptătorii teroriști, luptătorii străini uh, și care să figureze și ei pe PNR, să vorbi despre extinderea acestui PNR nu numai la aviație, dar și la trenurile internaționale. Noi, în proiectul nostru de lege în Belgia, preconizăm extinderea acestor măsuri la toate modurile de transport, numai uh, numai, nu numai la avioane, ci și la trenurile internaționale, ba chiar și la vasele și sistemele de autobuze, care multe dintre ele traversează Europa. Deseori ne concentrăm prea mult pe aviație și acești teroriști vor găsi ei mijloace de a eluda uh, transportul aerian și vor încerca să ia alte mijloace de transport. Cred că am răspuns la toate întrebările legate de PNR și de schimbul de date. Apoi, s-a mai pus o întrebare, probabil, uh, sau dacă mi-am eu bine, de la un membru al PPE, ceea ce privește slăbiciunile resimțite la nivelul departamentelor noastre de poliție aici la Bruxelles. Um, este o problemă mai uh, amplă la nivelul uh, Belgiei. Nu e simplu. Uh, ar fi bine să avem o singură zonă de poliție unică pentru Bruxelles, de pildă. Ar fi bine să existe ceva coordonat, o celulă coordonată care să concentreze toate aceste zone, șase zone și să fie probleme, să nu fie probleme operaționale. Dar, e adevărat, la, uh, s-a dovedit că aceste zone, microzone, cum sunt cea de la Zaventen sau Malbec, nu pot să facă singure față ceea ce s-a întâmplat. S-a văzut asta în legătură cu securitatea aeroportului Zaventem. Pentru moment avem un măsuri de securitate deosebit de stricte la aeroport și, după părerea mea, perimetrul este în continuare foarte vast. Însă trebuia să alegem între a avea acel perimetru sau să nu deschidem deloc aeroportul. Și atunci când aeroportul își va reveni la capacitatea normală, va trebui probabil să limităm perimetrul de securitate, pentru că este foarte clar că un astfel de perimetru atât de vast nu poate să fie ceva fezabil pe termen lung. Apoi, m-ați uh, mai uh, întrebat în legătură cu uh, alte planuri. Era vorba de acel canal. Acel canal care trebuia să unească Molenbeekul de alte comune este foarte clar că, având în vedere investiția de 14 milioane, avem o parte strategică și o parte de investițională. Toate acestea presupun uh, niște date mai precise în legătură cu toate mișcările din zon, zonul, zon, zona canalului, astfel încât să știm mai bine unde e nevoie de mai multe întăriri, unde e nevoie de mai multe forțe polițienești, unde trebuie să fie prezenți agenții noștri, în punctele uh, fierbinți. Și cu acest plan, bineînțeles, va trebui să mai vedem și alte activități care pot să ne ajute, de pildă activitățile legate de combaterea traficului de arme, a traficului de uh, piese de identitate um, false sau furate. Toate astea pentru a-i ajuta pe polițiștii prezenți acolo, să nu mai vorbim despre finanțarea activităților teroriste, teroriste. Iată, Noi, deja aici, v-am spus că avem grupul acela G11 care își dorește cumva să meargă pe calea unui FBI european. Noi avem aceste 11 țări care vor să meargă poate mai departe decât cele 28 de state membre. El reunește ministrii de interne și ai apărării, iar toți cei uh, care sunt prezenți în acest grup sunt mai cu seamă implicați în tot ce înseamnă activitățile de prevenire. De asemenea, s-a mai pus o întrebare în legătură cu rolul Frontex. Trebuie consolidată capacitatea acestei agenții. Trebuie trimiși câți mai mulți uh, specialiști pentru controlul frontierelor externe. Trebuie ca aceste frontiere externe să beneficieze de un nivel minim, cel puțin, de control. Domnul Depre, pentru domnul Depre, m-ați întrebat ce am făcut, dacă am făcut bine după atentate. Vreau să vă spun că ce s-a întâmplat la Vervie și reacția noastră s-a petrecut înainte de atentate. Era vorba de ianuarie 2015. Deci am avut acea intervenție la Vervier și am aflat că era, exista niște atacuri în pregătire, am evitat deci aceste atacuri și în acel moment noi eram așa un fel de eroi. Toți ambasadorii la Bruxelles m-au sunat, m-au felicitat, ne-au spus că suntem niște eroi, că am făcut o treabă extraordinară. Și după Paris, exact Uh, aceleași uh, servicii, uh, exact aceleași servicii au fost prezente și nu zic că sunt eroi, dar sunt aceiași oameni care și-au făcut treaba. Exact aceleași persoane care și-au făcut treaba la Verdie și-au făcut treaba și după Paris. E vorba de cei din poliție și de cei de la serviciile uh, Uh, de informații. Vreau să vă spun că și teroriștii sunt foarte profesioniști, sunt foarte bine pregătiți, sunt adevărate mașini, adevărați roboți care cunosc foarte bine cum să schimbe informații uh, folosind tot felul de mijloace, s-au spus unele dintre acestea, pe internet și așa mai departe. Deci e vorba de profesioniști. Unii au spus, de ce nu s-a evitat treaba asta? De ce n-ați făcut nimic? Eu vreau să spun că nimeni nu poate să garanteze 100% securitate și siguranță. Noi putem să facem tot ce se poate pentru a evita aceste atentate și vreau să vă spun că la noi toate serviciile pol- din poliție, anchetatorii, serviciile secrete fac tot ce e posibil, lucrează zi și noapte pentru a preveni aceste atacuri. Însă, din păcate, riscul zero nu există sau nu mai există dacă o fi existat el vreodată, ceea ce nu cred. Iată, în ce privește islamul, am spus asta de sute de ori, cred. Cea mai proastă soluție ar fi aceea ca să facem, adică să credem că islamul este dușmanul nostru. Este cea mai proastă alegere posibilă. În Belgia avem uh, mai multe mii de persoane și de sute de mii de persoane uh, adeptele acestei religii și nu cred că asta trebuie să facem noi. Trebuie să facem o distinție între cei care împărțisează islamul și terorismul, să facem această diferență, pentru că islamul trebuie să fie aliatul nostru. So Mr. Jambon will stay for a few minutes more and then you'll have to go. Domnul Jambon uh, trebuie să plece și aș da cuvântul domnului Hens. Însă, înainte de a începe, domnul Hens, m-aș referi la ceea ce a spus domnul Jambon în legătură cu întâlnirea aceea de la JAI, um, și m-aș referi și la ce a spus domnul Michel, că de ce nu invităm și alți miniștri de interne, de ce nu mai miniștri din Belgia să vină. Eu cred că, da, așa trebuie să se procedeze. Însă, bineînțeles că contează foarte mult și ce votează Consiliul după astfel de evenimente. Există vreo plusvaloare, da sau nu? Vorbim despre un FBI european și multe alte lucruri, dar ar fi fost așa de simplu să ajutăm Belgia cu, o simplă, cu un simplu schimb de informații, cu lucruri care trebuie să fie implementate de Consiliu și nu sunt implementate cum ar fi Convenția de la Prüm, etc. Contribuția dumneavoastră ar fi bine să ne spuneți ce credeți și mă adresez Consiliului ce lipsește, ce nu merge, ce nu este făcut pentru că noi aici avem datoria de a examina cu multă atenție ce se petrece la Consiliu, dar și la Comisie. Este important uh, și urmărim cu atenție ceea ce faceți dumneavoastră. Vrem să îi prindem pe terorism, nu așa? Și m-aș referi și la acea antiradicalizare de care au vorbit și colegii. Unii spun că ea nu merge, nu merge antiradicalizarea. Iar multe măsurile, dintre măsurile luate de multe țări sunt foarte simple sau nu prea, nu prea merg, uh, sunt destul de vagi. Uh, Am un exemplu și din Regatul Unit, care nu este strălucit. Vreau să vă întreb, împărtășiți bunele practici, ce se face în acest sens? Pentru că prevenirea este absolut esențială, pentru că oamenii vorbesc despre asta, mulți vorbesc despre faptul că aici, la noi, în țările noastre, se radicalizează tinerii și, bineînțeles, nu numai uh, Uh, aici, uh, aici în Belgia mă refer, ci și în alte părți. Și, bineînțeles, în Siria se petrece acest fenomen. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi ca mai întâi să răspund uneori retoric la întrebările adresate de către membrii acestei comisii. Mai întâi, în legătură cu schimbul de informații între serviciile de informații. și între forțele de poliție. Eu, uh, în principiu, am competențe ce privesc uh, serviciile de inteligență. Facem mai mult decât să cooperăm în cadrul Europol, dar până la urmă aceasta nu e o chestiune ce ține de uh, Uniunea Europeană. Partea de muncă ce ține de uh, serviciile de informații e să cooperăm în cadrul unui grup de combatere a terorismului. Nu vreau să fiu foarte secretos, dar sunt două liste foarte importante cu teroriști în cadrul european în legătură cu care se face schimb de informații perfect. Deci trebuie înțeles că serviciile de informații nu cooperează între ele. La fel și cu SIS, deși asta ține de afacerile interne. Dar așa cum cerea domnul președinte, din când în când, și e păcat că se întâmplă așa, e nevoie de o criză ca să înțelegem care ne sunt obligațiile pe plan internațional. De exemplu, să oferim informații Europolului. E un lucru la care am spus că excelăm, însă alte state membre nu sunt în aceeași poziție și aveți dreptate. Statele membre, Comisia și Parlamentul sunt responsabile de aceste lucruri. Și cu aceasta trec la o a doua problemă, care e poate la fel de importantă ca și prima, și anume, ori de câte ori vorbim despre păstrarea datelor, PNR, definiția terorismului, nu simțim, noi belgienii, și nu vorbesc în numele uh, Consiliului, pentru că mulți ne au spus întrebări ca și cum am fi responsabil pentru toată Europa. Dar, mă rog, noi belgienii nu ne simțim ajutați. Am adus în discuție protecția datelor și păstrarea datelor și nici Comisia și nici Consiliul, uh, nici președinția luxemburgheză, nici cea uh, a țărilor de jos nu au făcut nimic Parlamentul a zis că o să se gândească. Deci Belgia s-a ocupat singură de problema păstrării datelor. Bineînțeles, și în legătură cu PNR-ul. E nevoie de o inițiativă europeană, dar a durat atât de mult până s-a ajuns la momentul de azi. Și nu cred că e doar un eșec al Consiliului. Nu sunt sigur, sigur, dar mi se pare că nu e așa. Și ați mai spune ceva. Și eu fac parte din Partidul uh, Popular European, sunt ministru în guvernul uh, belgian, intimitatea este ceva foarte important, viața privată e foarte importantă, nu sunt pentru supraveghere în masă, avem legislație foarte clară în legătură cu respectarea vieții private și sunt reguli pentru judecători în legătură cu culegerea de date care trebuie țintite. Întotdeauna trebuie să fie aproape o hotărâre judecătorească, dar Vă rog să nu exagerăm cu respectarea vieții private când e vorba de siguranța noastră. E prea complicat și am văzut acest lucru. Și dacă îmi permiteți, încă o dată, să vorbesc despre păstrarea datelor și PNR, a durat foarte mult sau nu s-a întâmplat nimic până acum. A treia problemă despre care vreau să spun ceva și voi spune în franceză. Am auzit această întrebare. Ce s-a întâmplat? Ce n-a mers? De ce am avut atacuri? Doamna Ferrara ne-a întrebat. Doamna Ferrara, nu eu trebuie să răspund la această întrebare pentru că Comisia de Anchetă din Parlamentul Belgian va da răspunsul. Vreau totuși să vă spun un lucru. Poate că iarăși voi intra pe tărâmul retoricii, dar fără îndoială sunteți mult mai tânără decât mine. Eu însă mi-am petrecut uh, în continuare jumătate din vacanță în uh, Italia, chiar dacă era acolo Brigada Roșie. Nu știu ca Washingtonul, după ce s-a prăbușit un avion peste Pentagon sau la New York, la Twin Towers, nu știu să fi zis oamenii de la New York, gata, acum plecăm de aici pentru că e foarte periculos. Nu vreau să spun cu aceasta că n-au fost eșecuri, greșeli. Din potrivă, tocmai le anchetăm și avem un spirit autocritic puternic. Aș spune față de alte țări, poate chiar prea autocritici. Și cu toate acestea, vreau să vă spun, nu exagerați, pentru că nu este justificat. Dacă cineva, un bărbat, iese cu o armă de foc, în orice moment, din vreo clădire, în orice oraș din Europa, avem probleme pe care nu știm să le preîntâmpinăm 100%. Știți la fel de bine ca mine acest lucru. Și când la New York 3.000 uh, de oameni au murit, am știut și noi în Europa că există o problemă de combatere a terorismului. Trebuie să rămânem uh, serioși, să ne respectăm suficient și când ați fugit din Belgia în ziua atentatelor, ca și alți colegi din sală, aveți perfect dreptul să faceți acest lucru. Eu eram uh, la centrul de gestionare a crizei și acolo am înțeles că s-a încercat supravegherea frontierei franco-belgiene împreună cu poliția și serviciile vamale. Poate că dumneavoastră nu ați văzut acest lucru. Foarte bine, se poate, dar avem o frontieră mai lungă proporțional față de alte țări ca număr de kilometri. Și poate nu vă dați seama de acest lucru. Și apoi, încă un lucru menționat de domnul Michel, islamul. Susțin tot ce a spus colegul meu Iamon pe această temă și mi se pare că nu trebuie să problematizăm doar de dragul de a problematiza. În Europa trebuie să înțelegem cu toții că să-mi fie iertat, dar avem mai mulți practicanți ai religiei musulmane decât ai religiei catolice sau protestante. Și asta nu pentru că sunt prea mulți musulmani, ci pentru că suntem noi mai puțin înclinați să mergem la biserică. Pur și simplu așa se întâmplă. Europa trebuie să înțeleagă acest lucru. E un fapt. Avem un guvern musulman uh, stabilit prin hotărâre regală și îi consult și îmi spun dacă s-ar întâlni toți creștinii într-un singur organism de conducere, n-ar fi deloc ușor, pentru că există multe curente creștine, multe tendințe, dar nu e vorba de exegeză a Coranului. Nu sunt diferențe între ei numai din cauza interpretării Coranului, ci și din cauza etniei din care provin, etniilor din care provin. Și avem în țara noastră o problemă pentru că avem magrebini și avem relații foarte bune cu Marocul, dar e clar că această etnie e mai aplicată spre radicalizare decât turcii. Acum avem o problemă și cu turcii. Comunitatea turcă este exemplară din perspectiva radicalizării, dar Dianetul a ordonat, a comandat ca o hotărâre egală pe care noi am încercat și cu forcepsul să o a, a, adopt, facem să se adopte, să fie publicată. Deci, a, Dianetul a cerut un recurs în anulare pentru această hotărâre legală. Ceea ce e remarcabil. Iată, probleme pe care le împărtășim cu toții, care țin de origini, de națiunile de origine și de opiniile țărilor respective care controlează propriile diaspore. Iată ce aveam de spus, domnule președinte, cele câteva observații ale mele în legătură cu întrebările adresate de membrii comisiei. În regulă. În legătură cu PNR-ul, am votat acum acest proiect și de dracul unui punct legislativ. Cred că de fapt, cred că am auzit mai mult decât mi-aș fi dorit să aud într-o viață despre un proiect legislativ. N-auzim uh, despre concluziile Consiliului după diversele întâlniri ale acestuia. Problema cu Consiliul e că după fiecare reuniune interguvernamentală nu se implementează lucrurile de care e nevoie. Aici ce facem noi cu PNR-ul e foarte transparent. S-au adus și critici și eu asta vreau să spun, că e o diferență. Iar în legătură cu celelalte observații Aș putea să mă refer și eu la islam, dar și la antiradicalizare, dar cred că putem trage concluziile. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici, nu erați obligați și ați vorbit numai de poziție, nu numai de poziția Belgiei, ci și de probleme mai generale ale Uniunii Europene. Deci vă mulțumesc pentru că ați venit aici la această discuție. Mulțumesc și colegilor pentru o discuție foarte interesantă. colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. We're Dragi colegi, vă rog, dacă părăsiți sara, să o faceți în liniște. Vom trece imediat la punctul 4 și sunt colegi care au așteptat cu răbdare să intervină la acest punct, așa că trecem imediat la prezentarea din partea Comisiei în legătură cu uh, agenda europeană privind securitatea, combaterea terorismului și crearea posibilităților de a avea o adevărată uniune a securității. Dragi colegi, acest următor uh, punct uh, are mare legătură cu discuția pe care tocmai am purtat-o și anume comunicarea de, uh, publicată de comisie miercurea trecută în legătură cu agenda privind securitatea pentru a combate terorismul și crearea unei Uniuni a Securității eficace și adevărate. Vom da cuvântul domnului Soreca, după care vom lua întrebări. Mulțumesc membrilor care rămân. Mulțumesc și domnului Soreca pentru prezență. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, onoraților membri și mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a vă prezenta această comunicare importantă la numai câteva zile după adoptarea sa. Aceasta își propune să marcheze un an scurs de la adoptarea agendei europene privind securitatea, adică exact acum un an, adoptată exact acum un an și care a creat cadrul pentru Uniunea Europeană astfel încât să se colaboreze mai bine în legătură cu securitatea, inclusiv în legătură cu terorismul. Una dintre cele trei priorități ale agendei, pe lângă criminalitatea organizată și cea cibernetică comunicarea adoptată săptămâna trecută are trei componente. Pe de o parte vine la un an după prezentarea agendei pentru a face un inventar al progreselor obținute, mai ales în ceea ce privește combaterea terorismului. În al doilea rând își propune să identifice unde există probleme de implementare lipsuri în materie de implementare, lucru care e foarte important și pentru noi și pentru dumneavoastră. Și în al treilea rând să sublinieze care sunt măsurile pe care Comisia în continuare le consideră necesare pe termen scurt împotriva radicalizării. Măsuri care trebuie să se bazeze pe uh, instrumentele existente pentru a crea structuri de cooperare de durată între serviciile operaționale care sunt răspunzătoare de combaterea terorismului și, mai important, comunicarea asigură, vine cu un mesaj nou, puternic. Uniunea și statele membre trebuie să meargă mai departe decât ideea de cooperare pentru a proteja securitatea internă națională. Amenințarea terorismul, teroristă e la adresa Uniunii și de aceea trebuie să mergem mai departe, să ne gândim la protejarea întregii Uniuni ca ansamblu. Când e vorba de formele cele mai grave de infracționalitate, cum e terorismul, securitatea internă a unui stat membru este, de fapt, securitatea internă a tuturor statelor membre. Bineînțeles că statele membre au prima răspundere în ceea ce privește siguranța, așa cum arată tratatul, dar nu pot să uh, a, rezolve amenințările transnaționale acționând singure și de aceea e nevoie să se creeze instrumente, infrastructură și un mediu propice pentru ca autoritățile naționale să poată și să lucreze efectiv împreună pentru a, a rezolva împreună probleme cum e terorismul. Și acest lucru a fost menționat și de președintele Juncker atunci când a intervenit în ședința plenară și a vorbit de o uh, Uniune a Securității eficace și uh, reală, în care sunt protejate uh, Uh, drepturile cetățenilor. După cum știți, Comisia a accelerat implementarea uh, agendei privind securitatea și încă de anul trecut încoace s-au făcut mai multe propuneri pe care și Comisia dumneavoastră le uh, examinează propunerea privind armele de foc, ECRIS, uh, propunerea privind explozibili și așa mai departe. Propunerile au fost făcute, acum e momentul să trecem la rezultate și m-aș concentra în legătură cu comunicarea pe care vă prezint astăzi pe patru aspecte care subliniază conținutul comunicării. În primul rând, implementarea. Spuneți deja mai devreme în observațiile dumneavoastră că în anul uh, trecut uh, s-au lansat mai multe inițiative pentru combaterea terorismului și radicalizării. Noile instrumente au fost adoptate rapid, însă nu au fost întotdeauna implementate pe deplin și e momentul să acționăm. Comisia a început să-și folosească competențele acordate prin tratat pentru a asigura o bună implementare în statele membre. În al doilea rând, schimbul de informații, iarăși menționat și mai devreme în timpul dezbaterii. Teroriștii cunoscuți într-o țară nu ar trebui să poată scăpa de detectare în altă țară. În agenda pentru securitate, Comisia a propus o serie de măsuri pentru a îmbunătăți schimbul de informații. Însă, așa cum uh, s-a și discutat acum câteva minute, e nevoie în continuare de alte eforturi pentru a asigura interoperabilitatea și interconectarea diferitelor sisteme existente. În al treilea rând, evaluarea comună a amenințărilor. Dacă vrem să cooperăm mai bine pentru a combate terorismul, trebuie mai întâi să avem cu toții aceeași înțelegere a amenințării. O imagine fragmentară nu ne permite o reacție coordonată. Se lucrează deja bine la nivelul Europol și în centrele de informații, însă ambele tipuri, tipuri de structuri se bazează pe informații diferite, vin cu analize diferite, separate. Trebuie să combinăm aceste expertize și asta și propune comunicarea. Se sugerează evaluare comună a amenințărilor uh, la nivelul Europol, în ECTC și INSEN și asta în regim de urgență. Apoi, explozivii și arme de foc. Știu că țineți foarte tare la uh, această discuție. Trebuie să blocăm accesul teroriștilor la precursori de explozibili, detonatori și arme de foc. Noile reguli în legătură cu dezactivarea, dezactivarea uh, armelor de foc vor intra în vigoare luna aceasta și suntem foarte mulțumiți. Și am propus măsuri și pentru controlul și achiziționarea uh, armelor care de asemenea sunt discutate în această comisie și nouă ni se pare că e o prioritate, dar nu e suficient. Am identificat și carențe semnificative în ceea ce privește implementarea așa numitului regulament privind precursorii explozibililor, adoptat în 2013. Evaluăm acum dacă e nevoie să revizuim regulamentul. Și voi trece și la cealaltă dimensiune legată de amenințări și voi încheia, domnule președinte, spunând că, după părerea noastră, securitatea e una dintre preocupările cele mai mari ale cetățenilor. Agenda pentru securitate trebuie să țină seama de uh, faptul că e o răspundere comună. Suntem cu toții, eh, toți actorii trebuie să-și asume răspunderea pentru a se asigura că Uniunea face tot ce se poate conform competențelor sale pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a combate uh, amenințările. De aceea autoritățile europene trebuie să colaboreze, să reunească informațiile și resursele și să acționeze împreună, pentru că numai așa putem combate eficace amenințările. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Thank you, Luigi. And, um, the this was last week. Mulțumesc foarte mult. Miercurea trecută a fost publicat acest text și este foarte important, însă nu sunt sigur că toată lumea a avut ocazia să și citească acest document. Uh, știu că există un rezumat foarte succint, de asemenea, care subliniază importanța acestei comunicări și care încearcă să lămurească anumite puncte, chiar și controversate. În orice caz, vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au rămas în sală și dacă doriți, putem să discutăm acum această comunicare. Domnul Haller, mai întâi, în ceea ce privește aspectele legate de armele de foc. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am să spun câteva cuvinte în ceea ce privește planul de acțiune referitor la focurile de armă și explozibili. Uh, mai ales uh, noua directivă propusă, care în momentul de față este dezbătută aici, noi, uh, nu numai la noi, ci și în întreaga Europa. Este foarte clar din audierile noastre că multe din măsurile care au fost propuse de către Comisie n-au nimic de a face, de fapt, cu terorismul sau cu uh, utilizarea armelor de foc în general, în scopuri infracționale, ci mai degrabă e un fel de uh, uh, cruciadă împotriva deținerii uh, în mod privat a armelor de foc. Propunerea Comisiei merge în această direcție și mulți dintre noi avem impresia că anumite state membre și Comisia își pledează pentru a uh, pedepsi deținătorii de arme de foc, tocmai pentru a atrage atenția în altă parte, uh, ca opinia publică să fie hipnotizată de un alt subiect. Este foarte ironic faptul că și Comisia Europeană încearcă să profite de panica provocată de atacurile de la Paris, tocmai pentru a veni cu astfel de, de, de, de comunicare extrem de politică, lucru care nu corespunde cu uh, cerințele care le avem în materie de legislație europeană. Dacă vă doriți să spăriți încrederea în Uniunea Europeană în mod clar, asta e o metodă foarte ciudată de a obține acest lucru. Mulțumesc. Berche. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu e foarte simplu să înțelegi toate documentele pe care le primești, mai ales în zilele acestea, să le citești în detaliu. De aceea, poate că ne-am pri... dacă ne-am pripi cu noi măsuri, n-ar fi întotdeauna ideea cea mai bună pentru a obține cele mai bune rezultate. La ultimul punct, ministrul pentru justiție a spus că în momentul în care discutăm despre noi măsuri de securitate, n-ar trebui să uh, ne bizuim prea mult pe uh, chestiunea aceasta a protecției datelor și dreptul la viață privată. Însă eu aș vrea să abordăm lucrurile invers abordând, apărând această chestiune de viață privată, n-ar trebui poate să mergem prea departe cu protecția datelor uh, și măsurile de securitate și dorința aceasta de a supraveghea pe toată lumea. Pentru că sunt îngrijorată. Tocmai despre ce discutăm. După atacuri, iată că acum avem o grămadă de noi măsuri pe masa, pe masa de discuții și întrebarea mea este următoarea uh, da, hai să zicem că da, bun, aceste măsuri toate sunt implementate la un moment dat și dintr-o dată un alt atac va mai apărea. Și atunci ce anume vom face? Ce vom mai imagina? Ce măsuri suplimentare și supraveghere și control suplimentar vom mai impune cetățenilor europeni. Mă îngrijorează acest lucru, pentru că acum vorbim despre o serie întreagă de noi măsuri, dar în același timp ni se spune că ceea ce există deja nu e întotdeauna corect implementat și în întregime implementat. Așa că poate că unele dintre aceste noi măsuri nici măcar n-ar fi necesare dacă am fi și implementat ceea ce avem deja la dispoziție. De aceea cred eu că mm, am impresia că mergem prea departe. Acum, în ceea ce privește așa zisul FBI european, eu am o simplă întrebare. Pentru că din ceea ce am înțeles eu până în prezent este că dacă vorbim despre FBI, e mai degrabă o organizație așa cu caracter politic. Și acum amestecăm lucrurile și spunem că de fapt nu, sunt serviciile secrete. Că acestea ar trebui să coopereze. Serviciile secrete trebuie să coopereze european, acele uh, FBI european sau ce, organizațiile de poliție sau cine. Și întrebarea este cum anume putem avea poate o un FBI operativ european fără să avem reguli europene comune în materie de ceea ce poate să facă o forțele polițienești, ce nu au voie să facă, exact care sunt drepturile oamenilor ce sunt suspectați sau chiar și acuzați. Nu avem armonizare aici și atunci cum am putea să vorbim despre un fel de poliție europeană comună, armonizată, mie mi se pare că acesta ar trebui să fie un al doilea pas, dar mai întâi trebuie făcut primul pas. Apoi, în ceea ce vrește schimbul de informații, aș vrea să mă refer la faptul că nu are sens doar să trimiți anumite informații dintr-un stat membru în altul, așa, ține aici, la grămadă, fă ce vrei cu ele. Nu, trebuie să ai o interpretare a datelor a informațiilor. Deci, din punctul meu de vedere, plecând de la diferiții experți din diferitele state membre, aceștia trebuie să ne spună cum anume aceste date pot fi interpretate. Ar fi mult mai important decât pur și simplu să transmiți așa la grămadă informații și să le tot schimbi. Pentru că asta s-ar putea să aibă consecințe consecințe și nefaste chiar pentru oamenii inocenți, președintele. Bun, mulțumesc foarte mult. Caterina Denici. Pentru cei care urmăresc dezbaterile noastre pe internet, aici nu avem niciun fel de trimitere la un FBI european în această comunicare. Eu cred că e bine să avem intervenție din sală fără microfon. Dar noastră ați menționat un FBI european. Dar e clar că e un subiect care revine în toate discuțiile noastre și ne putem pune semne de întrebare. În orice caz, nu vreau ca oamenii să creadă că în această comunicare se vorbește despre un FBI european. Vreau să amintesc acest lucru. Caterina, te rog. Si, grație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului uh, de la comisie și mulțumesc pentru comunicarea de la Comisie. S-a vorbit mult despre această tematică atât de complexă a terorismului internațional, încercând împreună să vedem care sunt măsurile cele mai pertinente, fie pe, cal, pe plan legislativ, fie pe plan concret. Și bineînțeles că printre aceste măsuri se află neapărat coordonarea uh, datelor, schimbul de informații între uh, sectorul judiciar și cel polițienesc. Este absolut important. La fel de important este prevenirea din alte puncte de vedere, o abordare generală, și anume ma, evitarea marginalizării persoanelor, pentru că deseori se întâmplă această marginalizare și ea poate să ducă la uh, violență, la ură și asta mai ales în rândul uh, tinerilor care pot repede să cadă pradă acestor mesaje extreme. O altă măsură de prevenire este una pe care poate n-am discutat-o suficient de mult și se referă la lupta împotriva radicalizării, mai ales în închisori, un alt aspect deosebit de important. Și acum vreau să vă adresez o altă întrebare. Tot așa să vorbim puțin despre ceea ce vreau să vă spun eu. E vorba de intervenția pe internet și tot ce înseamnă noile forme de comunicare. Știm bine că pe internet se poate recruta, se poate antrena, se pot procura uh, explozibili, arme de foc, se poate învăța cum să fabrici o astfel de, de armă și cum să o folosești și în comunicare se vorbește la un moment dat despre o platformă de trimitere sau de referință comună pentru a găsi, împreună cu Europol și cu reprezentanții industriei, un sistem bun pentru a înlătura, între ghilimele, sau pentru a bloca, depinde cum spunem, pentru a bloca, înlătura acele site-uri pe internet care pot să corespundă acestui profil și anume care ne pot ajuta în combaterea terorismului. Vreau să vă întreb mai multe despre aceste măsuri și aș dori să înțeleg niște lucruri, pentru că tematica este foarte complexă, se trebuie să se intervină aici, dar să nu uităm nicio clipă cât de importantă este libertatea de a putea merge uh, liber pe internet. Și vreau să știu de ce se preconizează aici. Și vă mai întreb dacă doriți să lucrați cu cei din acest sector, să găsiți împreună cu ei o soluție fezabilă, fără să împiedicăm libertatea de expresie, libertatea de acces la internet, dar pe de altă parte să existe un control adecvat al internetului pentru a împiedica uh, terorismul. Vă mulțumesc. Thank you very much. And, um, could... Mulțumesc foarte mult și aș vrea să mai adaug un punct în ceea ce privește cele spuse de doamna sipe la aur referitor la implementare, dacă e să ne uităm la comunicare, uh, cel ultimul trimestru 2016 până la primul trimestru 2017, există 15 politici, inițiative, revizuiri, directive legislative și întrebarea mea era următoarea. În momentul în care vorbim despre implementare, vorbim, sau mă rog, Comisia vorbește despre două lucruri, da? Una este implementarea legislației existente și parte din această legislație, bun, există acolo un imperativ, trebuie să o extindem și uh, e o legislație care uh, fie nu funcționează, fie este în curs de revizuire. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Există propuneri de a revizui această legislație? Și un al doilea aspect când vorbim despre implementare este munca pe care o desfășoară Comisia pentru a se asigura că aceste decizii sunt uh, și implementate de către Consiliu. Există vreo propunere pentru a sublinia acest lucru în comunicare și anume că și Consiliul trebuie să dea mai multe roade la nivel de implementare, ce face și ce nu face Consiliul. Deci, două tipuri de implementare. Unul se, un tip se referă la ceea ce spunea doamna Sipel, care există și nu e implementată, legislație care există și nu e corect și în întregime implementată, și a doua e implementarea unor noi măsuri deci, în acest sens, poate că ar fi bine să avem o agendă bazată pe chestiuni de securitate, un lucru care ar fi foarte important. Și am vrea o evaluare a dumneavoastră foarte deschisă în acest sens, fără de care această comunicare ar fi doar așa, o muncă în plus, dar nu ar reprezenta și o plus valoare. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the honorable member who took the floor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și tuturor celor care au luat cuvântul. Da, am înțeles foarte bine că nu ați avut timp la dispoziție pentru a citi acest text care, vă, cum vă spuneam, se axează pe trei direcții și e poate mai ambițios decât ce-ar fi dorit unii. Uh, mesajul pe care l-am menționat eu în prezentarea inițială este un mesaj destul de politic, cu o ambiție politică și sunt sigur că autoritățile politice vor, uh, ale Comisiei vor prelua acest mesaj și mai târziu. Acum eu aș dori să mă limitez doar la substanța, la conținutul propunerii. Și aș începe cu întrebarea doamnei Sipel referitor la dacă da sau nu toate măsurile pe care le avem deja instaurate sunt și implementate pe deplin și dacă, odată ce am face acest lucru, dacă am putea preîntâmpina un nou atac. Păi nu putem, pentru că securitatea nu poate fi asigurată 100% și mai mult decât atât, în al doilea rând, nu avem o implementare 100% a ceea ce avem în legislație. Deci uh, toate măsurile pe care le-am luat nu sunt în 100% eficiente, pentru că, așa cum spunem și uh, în comunicarea Comisiei, nu există o implementare de plină a măsurilor propuse de către uh, cei care au luat aceste măsuri. Și m-aș referi și la ultimul punct uh, subliniat de domnul președinte Moraes, referitor la dacă da sau nu Comisia în propunerile sale viitoare va face și o evaluare a implementării până în prezent. Cu siguranță, da. Uh, dumneavoastră ați menționat o serie întreagă de propuneri care sunt astfel listate în anexa comunicării Comisiei și toate se leagă mai degrabă de finanțarea teroristă și uh, pentru terorism și după cum s-a spus și în planul de acțiune de luptă împotriva finanțării terorismului ce a fost publicat în februarie, mai multe astfel de măsuri au fost deja uh, pregătite și mai multe uh, studii de impact și de implementare vor fi prezentate împreună cu propunerea și se va include acolo și o revizuire a uh, directivei actuale Uh, referitoare la înghețarea bunurilor uh, celor implicați în uh, activități infracționale. Eu cred că răspunsul la nivel de Consiliu nu a fost suficient de clar, nu suficient de pregnant în acest sens. După cum am spus în prezentarea mea inițială, trebuie să utilizăm și puterile pe care le a, competențele pe care le are Comisia în materie de încălcare Uh, procedurii de infracțiune, tocmai pentru a ne asigura că statele membre care nu au implementat corect textele să facă acest lucru. Nu vreau să mă refer încă o dată la ceea ce s-a spus pe tema unui FBI european. Nu e un subiect menționat în comunicarea noastră și având în vedere cadrul instituțional actual, Uh, în mod clar nu avem niciun fel de propunere la comisie pentru a avea așa ceva sau vreo modificare a cadrului actual. Și așa cum spunea și doamna Sipel, uh, că trebuie să uh, ne bizuim pe expertiza care vine din partea statelor membre. Păi asta și plănuim să facem, tocmai pentru a stabili un grup de experți din partea statelor membre, dar și cu experți care vin și din uh, mediul universitar, din mediul privat, tocmai pentru a avea toate competențele necesare pentru această inițiativă. Și deci un astfel de grup de experți va include și experți din partea statelor membre și facem o propunere către Consiliu înainte de a întreprinde măsuri uh, suplimentare în materie de schimb de informații. Also, prevention. You really uh... Dumneavoastră ați menționat și cred că da, uh, aveți dreptate să faceți acest lucru. E clar, comunicarea aceasta vine la momentul potrivit, dar știți că există și o trimitere specială la radicalizare. Există un capitol la preîntâmpinarea acestui fenomen. Și ideea este că uh, prevenirea se face pe două axe. Vorbim despre radicalizare și clar că vom veni în următoarele săptămâni cu o comunicare specifică pe radicalizare, tocmai pentru a extinde capitolul alocat acestui subiect în comunicare. Acum, în ceea ce privește internetul, cu siguranță că aceasta este una dintre prioritățile noastre. Eu sunt în mod personal angajat în această dezbatere și pot să vă spun că propunerea de a avea o platformă comună tocmai pentru a evita acel efect guacamole Uh, și anume faptul că se transmit uh, informații de la o platformă și sunt descărcate și încărcate pe altă platformă și se tot amestecă. Nu. Ideea este să avem o astfel de coaliție care să ne permită să construim o, o astfel de platformă. Cei care sunt interesați pot să muncească pe acest subiect și nu vor fi o platformă condusă de forțele polițienești, ci va fi un fel de parteneriat și vor exista exemple foarte interesante uh, pentru a vedea exact care sunt uh, cei care participă, care sunt fundațiile care participă, care sunt partenerii privați. Ideea este să avem uh, un răspuns față de această provocare. Și apoi, pentru a răspunde domnului Balat, eu cred că am clarificat de mai multe ori faptul că uh, nu vrem să fim cinici, nu vrem să exploatăm niciun fel de oportunitate. De multă vreme uh, am lansat un apel pentru a avea o astfel de legislație și am clarificat de mai multe ori care erau obiectivele acestei inițiative. Anumite state membre au niște condiții mai stricte uh, în, mm, față de propunerile făcute de comisie și care au fost deja implementate, așa că încercăm să clarificăm împreună textul. Mulțumesc! That was a beautifully crafted commission reply. Da, iată un răspuns a la carte dat de către reprezentantul comisiei și da, vă mulțumim pentru această uh, interpretare. Birgit, vrei să mai revin o dată la microfon? Da, foarte pe scurt, pentru că s-ar putea să fi fost la mijloc o neînțelegere. Eu nu am cerut dacă am implementat deja toate măsurile pe care le avem și atunci dacă într-adevăr ar mai fi nevoie de noi măsuri. Nu, Ce a fost o întrebare mai degrabă retorică, tocmai pentru că sunt îngrijorată că dacă noi implementăm tot și apoi, din păcate, din nou are loc un alt atentat, atunci mă întreb ce am mai putea inventa ca și măsuri suplimentare de supraveghere și așa zisă securitate uh, Uh, măsuri care să fie aplicate. E o întrebare retorică, pentru că, da, chiar dacă E clar că avem nevoie de aceste măsuri de securitate și trebuie să le verificăm. Dacă ne concentrăm doar pe supraveghere și pe măsuri de restricționare a libertăților, asta nu o să oprească niciodată terorismul. Deci era o întrebare retorică. Mă întrebam dacă nu cumva n-ar trebui să punem accentul pe alte subiecte decât doar strict pe securitate. Mulțumesc. Big thank you. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Birgit, pentru această nouă intervenție și vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la dezbatere. Și e clar că comunicarea aceasta este foarte importantă, merită să fie analizată și uh, există multe semne de întrebare. Ce anume trebuie să facem, ce anume mai trebuie implementat și e clar că trebuie să acordăm atenție acestui punct. Așa că vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vreau să mulțumesc și tuturor uh, membrilor care au rămas la dezbatere și acum să sperăm că ne vom revedea cât de curând. So, uh, colleagues, now we, we move um, think... Dragi colegi, cred că Maria a venit și putem să începem mai devreme decât era prevăzut, dar colegii sunt de acord. Trebuia să începem la ora 5, dar dacă sunteți de acord, mergem direct la următorul punct de pe ordinea de zi și anume analiza acordului între Uniunea Europeană și Republica Peru în ceea ce privește scutirea de viză pentru șederile scurte. Doamna Gabriel, vă las să explicați dumneavoastră și să prezentați subiectul. Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! În primul rând, vreau să vă reamintesc câte ceva având în vedere modificarea regulamentului din 2001, Peru a trecut de la anexa 1 la anexa 2 în lista de țări. E vorba de țări terțe ai căror resortisanți nu, tre- nu trebuie să aibă viză atunci când uh, intră pe la granițele externe ale UE. Apoi a avut loc o procedură specială pentru a avea niște criterii în plus respicate, respectate. Apoi, Comisia a început negocieri pentru a implementa sau a accepta această scutire de vize pentru șederile pe termen scurt, având în vedere că s-au îmbunătățit foarte mult condițiile economice și de securitate din această țară, se consideră că există temei pentru a acorda această scutire de vize pentru cetățenii peruvieni, astfel în 2015 am inițiat acest acord care vizează scutirea de vize pentru um, șederile scurte și a fost a, deveni, a intrat în vigoare. Cum vorbim despre vize, vreau să spun că un acord de acest gen, care vizează scutirile de viză pentru șederile pe termen scurt, este ceva pozitiv. Ne va îmbunătăți relațiile cu această țară și va consolida legăturile economice, culturale între Europa și Peru și va consolida dialogul în ceea ce privește drepturile omului și, drepturile, și libertățile fundamentale. <clears throat> Aceasta va permite de asemenea sporirea coeziunii regionale, pentru că Peru rămâne una dintre puținele țări din America Latină care mai aveau nevoie de vize pentru UE. Se îmbunătățește așadar dialogul politic, dar mai mult decât atât se vor îmbunătăți și relațiile comerciale și va spori și, um, vor spori și investițiile. E vorba aici de exporturile dinspre Peru în, spre Uniunea Europeană, care este un partener deosebit. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în Peru. Și cât privește posibilitățile oferite de acest acord, înseamnă nu numai un mai bun dialog politic, dar mai sunt și alte aspecte pozitive. Mă refer la mobilitate aici. Este deosebit de important să existe o cooperare strânsă cu Peru ce privește migrația. Există date, există date în legătură cu acordarea de vize. A existat o scădere a vizelor, a numărului de vize acordate de vreo 3% de la un an la altul, însă să nu uitați nici introducerea pașapoartelor biometrice care au fost introduse în această țară în 2015. Au existat niște probleme tehnice, dar în sfârșit aceste pașapoarte au intrat în sfârșit în funcțiune, ca să zic așa, în luna februarie anului respectiv. Vreau să-i felicit pe peruvien, pe guvernul peruvian pentru faptul că au uh, desfășurat o campanie foarte bună în care să arate importanța scutirii de vize într-o capartidă cu un control al imigrației. Această țară are șanse de a deveni un partener cheie al Uniunii Europene în lupta împotriva criminalității organizate. Când discutam despre situația din Columbia, poate vă amintiți că se punea mult accentul pe acel acord strategic cu Europolul pe care Columbia îl semnase. Și Peru și-a exprimat dorința, voința de a avea un astfel de acord cu Europol, ceea ce este extrem de pozitiv. În concluzie, încă două aspecte, dacă îmi permiteți. Pe de o parte, garantarea reciprocității de pline. Asta este ceva ce Uniunea Europeană urmărește cu mare atenție și așteptăm ca Peru să se angajeze în acest sens și apoi ceva ce am mai spus, E vorba în cadrul acestui acord de o perioadă de tranziție și de ratificarea în Parlamentul European. Trebuie regândite acești pași, pentru că Parlamentul European trebuie să fie picior de egalitate cu celelalte instituții în acest dosar și eu sper că este ultima dată când se va semna un astfel de acord înainte ca Parlamentul nostru să-și dea propriul aviz. De asemenea, mulțumesc anticipat tuturor raportorilor din umbră și Comisiei Europene, deoarece am avut un schimb de opinii deosebit de fructuos. Și aștept întrebări și alte sugestii. Vă mulțumesc. Mrs. Gabriel, the, the deadline for tabling a Mulțumesc. Data limită este 3 mai la prânz și numai amendamente de tip procedural vor fi acceptate, având în vedere că este vorba de o procedură prin consimțământ de care vorbim. Mai vorbește cineva, dorește cineva să vorbească. De fapt, e vorba de o, un singur membru care este prezent și am notat asta. Dar aș da cuvântul comisiei pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorului pentru, doamne raportor, pentru raportul deosebit de complet pe care l-a redactat și care acoperă, zic eu, principalele chestiuni uh, importante. Uh, imigrația, Europol, pașapoartele biometrice, toate aceste aspecte sunt acoperite foarte bine în raport, ceea ce foarte bine și și salutăm și uh, concluziile raportului care preconizează consimțământul. Vreau să vă spun că pe 17 martie am prezentat deja acest acord care vizează scutirea de viză, care este unul cât se poate de clasic. Aș sublinia că avem o declarație comună care este anexată acordului și care arată uh, în ce, măs- în ce măsură acest acord poate fi suspendat dacă Peru nu își îndeplinește angajamentele legate de cooperarea și așa, sa, și așa mai departe. Nu trebuie să mai repet cât de uh, important este aspectul uh, privitor la reciprocitate. Dorim ca toți cetățenii europeni să fie și ei scutiți de viză când se duc în Peru. Peru. Uh, ar mai fi multe de spus, dar, în orice caz, dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați. Mulțumesc. Doamna Gabriel, doriți să reveniți la microfon? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O întrebare către Comisia Europeană. Aș avea. Ați putea să ne indicați un calendar, adică când va adopta Când va adopta Peru în sfârșit pașapoartele biometrice? Știu că au existat niște probleme. Care este situația actuală? Vă rog. De fapt, Peru, Peru a început deja, din februarie anul acesta, să elibereze pașapoarte biometrice și probabil că toate problemele rămase în suspans vor fi rezolvate, rezolvate până în iulie și început din 7 iulie vom avea noile pașapoarte biometrice, iar cele vechi, între ghilimele, vor fi scoase din circulație treptat. Am spus la început că nu este ultimul acord care va fi prezentat Parlamentului în cadrul uh, modificării listei de țări pe care o parcurgem în acest domeniu și directorul meu general a transmis uh, țărilor din America Latină vizate o scrisoare în care spunând că ne așteptăm la vreo 4-5 acorduri de acest tip în curând. E vorba de insulele Marshall, Macronezia, Tuvalu, printre altele. Veți primi și dumneavoastră aceste acorduri în curând la Parlament și vom putea să dezbatem, după cum se cuvine. Mulțumesc, domnule Palman. Așadar, am, înce- am în, în, închis și acest punct. Doamna Gabriel, a fost foarte concisă, ca de obicei. Data limită, vă spuneam, v-am spus care e data limită cu amendamentele. Urmează raportul domnului Valero. El nu este prezent însă. Doamna Gabriela are însă un alt raport. Din păcate însă nu avem interpretarea în limba georgiană decât începând cu ora 5 și un sfert. Dacă discutăm acum acest subiect, ar trebui să-i avem și pe georgieni și interpretarea în limba georgiană la dispoziție. Așa că facem o pauză de 10 minute. Dacă Până la ora 5 și 5, 18.05, facem o pauză, dragi colegi, și vă mulțumesc pentru uh, răbdare. Să vă întoarceți la 75, domnule Hoala, dacă puteți să rezistați. Ar fi extraordinar. Nu, bineînțeles, nu sunteți obligați să veniți, dar vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Uh, Dragi colegi, vă salut pe toți cei care ni s-au alăturat. Ordinea noastră de zi este un pic anticipată. De, de fapt, de, suntem uh, mult înaintea orarului, ceea ce nu e deloc obișnuit. Vreau să îl întreb pe Bodel Valero, Valero să o întreb dacă este gata uh, să discutăm punctul ei de pe ordinea de zi. Foarte bine. Deci mergem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Doamne Valero este aici, doamne raportor. E vorba de prezentarea de către Comisia unei propuneri pentru decizia Consiliului în ce privește încheierea acordului între UE și China, în ce privește scutirea de vize pe termen scurt pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice. Parlamentului s-a cerut uh, să consimtă. Doamnă Volero, sunteți raportor. Vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Multe ședințe au loc simultan. În sfârșit am ajuns Iată, Parlamentul și-a cerut consimțământul pe acest subiect. Este vorba de pașapoarte diplomatice, dar și de lese pase pentru persoane cum am fi noi, um, care am putea să dorim să ne deplasăm în, uh, în China. Eu nu cred că această temă este problematică pentru grupurile politice Bineînțeles că dialogul trebuie să continue, mă refer la dialogul pe toate acele probleme care pot să apară și să fie um, uh, subliniată de către diverse grupuri, grupuri politice din Parlament, drepturile omului, etc. În orice caz, cred că toate aceste tematici trebuie să fie discutate. E bine, noi uh, vom prezenta un proiect de raport și el uh, va fi prezentat în iunie, în iulie amendamentele și în toamnă se va merge la vot. În septembrie așadar, deci timp ar fi pentru a iniția această dezbatere. Eu încă nu am uh, un calendar foarte precis ale reunilor pe care doresc să le convoc. Îi voi, îi voi contacta așadar pe raportorii din umbră. În orice caz, eu știu cine sunt acești raportori din umbră, ceea ce nu e rău deloc, dar aș dori să pun o întrebare comisiei, dacă toți suntem aici. Și anume, dacă are vreo idee în legătură cu numărul de persoane vizate de acest sistem. Despre câte persoane vorbim? Aveți date? Aveți cifre în acest sens? Ar fi bine să știm aceste lucruri. Și apoi uh, aș mai întreba ceva în legătură cu personalul uh, diplomatic și alți vizitatori mai speciali, dar eu să știți că nu am parcurs toate documentele la uh, o anumită pagină, la 105, se vorbește despre nivelul ministerial uh, sau echivalent. Să ne spună Comisia despre ce e vorba aici exact. Adică știți bine că Parlamentul European, mai bine zis Comisia de Buget, uh, a discutat acest acord și anumite aspecte pertinente din el. M-aș referi și la asta, aș treba și comisia despre asta. În rest, sunt foarte curioasă să știu ce va răspunde comisia despre tot acest acord. Mulțumesc foarte mult că ați venit un pic mai devreme decât trebuia și ne pare rău că v-am grăbit un pic ca să faceți asta. Doamna Benova, va fi raportat din umbră domnul uh, Dalton de la ECR și doamna Vergea de la GUE. Aceștia sunt raportori din umbră. Domnule Dalton, doriți să spuneți ceva? Nu sunteți obligați să o faceți. Da, e periculos să, să spui unui politician că nu poate să vorbească. Da, mi se pare că e o discuție care pare așa de de nișă și pare să fie o formalitate, dar cred că, în general, uh, ar fi bine să facem tot ce e posibil să contribuim la o relație armonioasă cu China. Deci, uh, mă bucur că sunt raportor din umbră și voi fi constructiv. Uh, foarte bine. Vă mulțumesc, domnule Dalton. Apreciem spiritul dumneavoastră și, foarte pe scurt, Comisia, pentru că doamna Valera a adresat câteva întrebări. Domnule Palman? Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint. Aș putea să plasez un pic uh, contextul în care negociem acest acord cu China. Așa cum știți, probabil, Comisia are un mandat de negociere um, cu China ce privește acordurile de admisie începând din anii 2000. Noi am încercat de fapt tot timpul să îi aducem la masa de discuții pe chinezi pentru acordul de readmisie partea chineză a tot sergiversat, nu s-a arătat interesată și am tot uh, insistat cu readmisia vreo 10 ani de zile pe lângă partea chineză. Odată cu introducerea sistemului de vize informatic uh, pentru China, această introducere a avut loc acum câțiva ani și în acest sistem se prezentau și amprentele digitale. Chinezilor nu le-a plăcut ideea că diplomații trebuie să-și dea amprentele digitale ca să i viză. Și iată, am, avut, am început să avem un fel de pârghie la discuții și în cadrul altor discuții conexe, comerciale și alte, am ajuns la un fel de discuție la pachet. Pe de-o parte, UE s-a pus de acord să acorde o scutire de viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, pe de altă parte China să permită deschiderea mai multor centre de procesare sau de, de, de, de depunere a cererii de viză, uh, mai ales pe continent, precum și începutul discuțiilor în ce privește readmisia. Aceasta a fost prima parte a pachetului. Acum intrăm la a doua parte. E vorba de negocierea unui acord de facilitare a vizelor cu China, precum și un acord uh, în regulă în legătură cu readmisia. Acesta ar fi fundalul pe care apare acest acord. Cât privește acordul în sine, este unul clasic, e vorba deci de o scutire de vize numai pentru deținătorii de pașaporte diplomatice, însă pentru prima dată în acest acord am reușit să îi lăsăm uh, să includem aici și pe cei care dețin acel lese UE, care include și membrii Parlamentului. Se definește perioada de ședere, se definesc anumite proceduri, se definesc uh, beneficiarii și, ca să mă refer la întrebarea domnului raportor, se stabilește sau se înființează o comisie mixă, mixtă comună, care este ceva standard când vine vorba de discuții privind vizele, scutiri de vize, facilitarea vizelor și deci am stabilit această comisie sau acest comitet care se ocupă cu supravegherea deci monitorizarea acestui acord, dacă apar probleme cu acordul în implementarea sa, dacă apar abuzuri sau probleme de migrație neregulată, ilegală sau de depășirea perioadei de ședere acceptată, toate astea se discută la nivelul Comisiei uh, Comune și tot în acest cadru se și rezolvă problemele și chiar se pot lua, lua, lua anumite măsuri, poate chiar mai uh, aspre. În ce privește cifrele, pot să vă dau câteva cifre, dar de fapt vorbim de mai puțin de 20 de mii de deținători de pașapoarte diplomatice, asta pe partea chineză. Pentru Uniunea Europeană vorbim despre vreo 100 de mii de persoane care dețin pașapoarte diplomatice în Uniunea Europeană, plus acei deținători de lesepase, care sunt și, ele, și ei număr de câteva mii. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui proiect de raport aici la noi la Comisia Libe și mulțumesc și domnului uh, Dalton pentru că a venit la discuția acestui punct. Mergem la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de țărtețe ale căror cetățeni trebuie să dețină vize atunci când traversează frontierele externe, uh, precum și cetățenii scutiți de această obligație. E vorba de Georgia. Doamna Gabriel este raportor. Și cu titlu introductiv și chiar înainte de introducere, aș dori să menționez că avem un canal de interpretare cu numărul 25 în limba georgiană, ca să știți că puteți asculta această limbă pe canalul 25. Dragi colegi, acest punct final de pe ordinea de zi se ocupă de propunerea legislativă de modificare a regulamentului ECO 539-2001, care transferă uh, Georgia pe lista de țări fără viză. Dar asta se aplică numai celor care dețin pașapoarte biometrice. E vorba de un proces lung care a început împre... Uh, odată ce s-a lansat dialogul de liberalizare a vizelor între UE și Georgia în iunie 2012. Înainte de începerea acestui dialog, UE și Georgia uh, au încheiat un acord în paralel de facilitarea a vizelor și de readmisie care uh, au intrat, de fapt, două acorduri care au intrat în vigoare pe 1 martie 2011. Comisia Europeană a propus Georgiei un plan VLAP de liberalizare a vizelor, plan de acțiune, care arată care sunt acele etape pe care trebuie să îndeplinească Georgia pentru a putea să beneficieze de aceste facilități. Aceste rapoarte de progres s-au prezentat deseori la noi la Comisia Libe și în, în al patrulea Uh, raport și ultimul adoptat în 2015, în decembrie, Comisia a spus că Georgia a făcut toate progresele necesare și a făcut toate reformele necesare. Având în vedere această evaluare, Comisia a prezentat propunerea actuală în procedură legislativă ordinară. Vreau să salut aici pe reprezentanții uh, Parlamentului georgian um, și sunt și cei care au venit la a doua întâlnire um, de, a Comitetului de Asociere Parlamentar dintre UE și Georgia și vreau de asemenea să salut cu căldură pe colegul Sajad Karim, care este copreședinte al Comitetului de Asociere Parlamentară EU-Georgia și îl întâmpin și pe domnul Kvacian Dirațe Zviad, mă scuzați pentru pronunție, spune domnul președinte, e după masă târziu și sunt uh, obosit. Mă gândeam la domnul Șevarnațe, numele dânsului pot să îl pronunț și eh, la asta mă gândesc. Ar trebui totuși să pot să pronunț și numele dumneavoastră, dar vă rog să mă scuzați pentru această pronunție. Și am, dumneavoastră sunteți cu președinți și vă întâmpin aici și vreau să dau cuvântul în primul rând reprezentanților comisiei și apoi doamnei Gabriel, doamna raportor și apoi, bineînțeles, raportorilor din umbră și oricărui membru care dorește să ia cuvântul. Și, bineînțeles, că și domnii copreședinți pot să se exprime. Deci dau cuvântul, dragi colegi, reprezentanților Comisiei. Thank you, Chair, and uh, good afternoon to everyone. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Prezentarea mea va fi destul de succintă, pentru că domnul președinte a prezentat deja istoricul acestei propuneri și vă amintiți de discuțiile din această comisie din, de dinainte în legătură cu planul de acțiuni vizând liberalizarea regimului viselor și, cum s-a spus, într-adevăr, am prezentat uh, al patrulea și ultim raport de progrese în care s-a concluzionat că ultimele progrese înregistrate și prevăzute în planul de măsuri au fost respectate și că în uh, ianuarie anul acesta, vă amintiți, au fost mai multe discuții în Consiliu și aici, în care s-a confirmat uh, evaluarea Comisiei cum că Georgia îndeplinește toate condițiile necesare prevăzute în planul de măsuri și practic Așa s-a încheiat uh, discuția din Consiliu. Pe 9 martie, Comisia a adoptat propunerea care este una destul de simplă și anume să se modifice anexele la regulamentul 539-2001, așa numitul regulament privind vizele, propunerea constând în a transfera Georgia de la anexa 1 la anexa 2, anexa 1 fiind cea cu țările ai căror cetățeni au nevoie de vize, iar anexa 2, cei care nu au nevoie de vize. O trăsătură importantă e reprezentată de nota de subsol, unde se precizează că numai deținătorii de pașapoarte biometrice emise conform standardelor ICAO vor beneficia de acest regim fără vize, ceea ce înseamnă că cerințele privind vizele se aplică în continuare celorlalți care au uh, pașapoarte nebiometrice și, bineînțeles, pentru aceștia se aplică în continuare acordul privind înlesnirea acordării vizelor. Iar, în fine, în legătură cu propunerea ca atare, Comisia a arătat clar că această renunțare la vize nu e condiționată de um, un acord de renunțare la vize, conform metodologiei de până acum, și deci e aplicabilă imediat la 20 de zile după publicarea regulamentului modificat în jurnalul oficial. Probabil că vă va interesa faptul că a existat un document de, document de lucru al Comisiei anexat la raportul de progres în care sunt evaluate eventualele consecințe asupra securității și migrației deci poate că ar trebui citit și acel document, pentru că există o legătură strânsă cu propunerea. Și, în încheiere, În nota explicativă care însoțește propunerea veți găsi și angajamentul Comisiei de a continua să supravegheze implementarea în Georgia celor obiective agreate prin structurile existente și, dacă va fi nevoie, să implementeze și mecanisme de supraveghere ad hoc. Mulțumesc! Mulțumesc, mă bucur foarte tare să dau acum cuvântul raportorului uh, din Comisia Libe, doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș dori mai întâi să felicit delegația parlamentară din Georgia și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru intervenția sa. În calitate de raportor pe acest dosar, aș dori să susțin propunerea legislativă a Comisiei referitoare la renunțarea la vize pentru deținătorii de pașapoarte georgiene biometrice atunci când aceștia călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene. Cum spunea și Comisia, această propunere legislativă s-a făcut după o evaluare eh, în cadrul al patrulea, celui de-al patrulea și ultim raport privind eh, implementarea planului de măsuri pentru liberalizarea vizelor și S-a spus în acest raport că Georgia a făcut progresele necesare și că și-a asumat toate reformele necesare garantării implementării durabile a tuturor criteriilor. Prin urmare, există aceste condiții ca Uniunea să renunțe la vize pentru cetățenii georgieni. Este vorba de legăturile economice și culturale și și de faptul că țara aceasta a făcut foarte multe progrese prevăzute în planul privind măsurile de liberalizare a vizelor. salutăm eforturile organizaționale făcute de Georgia în a doua jumătate a lui 2015, inclusiv Uh, în domenii unde progresele de până atunci fuseseră numai suficiente. S-au făcut progrese în ceea ce privește migrația, politica de azil, corupția, spălarea de bani, drogurile și drepturile cetățenești. Comisia Europeană a arătat că trebuie să interpretăm aceste lucruri ca un semnal pozitiv din partea Georgiei. Georgia a renunțat la vize pentru toți cetățenii europeni care merg pentru o perioadă de maximum 90 de zile în Georgia. <coughs> Insist asupra acestui lucru pentru că Parlamentul ține foarte mult la reciprocitate. În contextul acestor rezultate pozitive și al reformelor, aș adresa două întrebări Comisiei Europene. Asta pentru a răspunde nevoii de mai multe informații. În primul rând, ne poate spune Comisia care este procentajul de vize respinse și care sunt principalele motive de respingere a cererilor de acordare a vizei. Știm că procentajul de cereri refuzate trebuie să scadă, să ajungă la o valoare minimă. E foarte important. Și în al doilea rând, o întrebare legată de sistemul uniform de evaluare a datelor despre migrație. Ce înseamnă el? Se colectează date despre migrație, imigrație, deplasări interne? Toate vor intra în acest, în acest sistem analitic uniform? E foarte important dacă vrem să avem o imagine clară a analizei de risc și dacă vrem să ținem seama de acele situații care pot fi gestionate mai bine prin cooperare cu Uniunea Europeană. Al patrulea raport al Comisiei arată că acest sistem trebuie testat până la jumătatea lui 2016. Dispunem de informații despre acest proiect, despre implementarea lui. Iată, deci, cele două probleme de bază, din punctul meu de vedere, pe care le-aș reliefa în acest moment. Cred că problemele trebuie transformate în oportunități. Și discutând un astfel de raport, aș sublinia cât e de important pentru Parlamentul European să fie informat. Din păcate, Parlamentul European nu este reprezentat în comitetele de monitorizare și mulțumesc tuturor colegilor care vor lua parte la discuție. Și în încheiere, încă o dată, atunci când discutăm despre vize, nu trebuie să pierdem din vedere lucrul cel mai important, cetățenii, pentru că spre binele cetățenilor luăm aceste măsuri care pot crea încredere și potențial de acțiuni pozitive care vor duce la îmbunătățirea relațiilor dintre Georgia și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gabriel! Acum voi da cuvântul în primul rând domnului Karim. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că îmi face mare plăcere personal să particip la această reuniune cu dumneavoastră ca președinte de ședință. În primul rând vreau să urez bun venit uh, delegației georgiene și în special colegului și uh, colegului meu Zveiad, uh, care este alături de diversi reprezentanți ai Guvernului Georgian în această sală. Mulțumesc și domnei Gabriel pentru baza prezentării și pentru perspectiva și abordarea pe care le-a ales pentru acest dosar, care îmi par foarte potrivite, mai ales uh, dat fiind că suntem în Parlamentul European. Și salut și prezentarea făcută de Comisia Europeană, care a arătat cât se poate declar uh, de fiecare dată când a putut că toate uh, reperele, toate măsurile repere au fost respectate de partea georgiană după un proces îndelungat uh, și aprofundat, ceea ce ar trebui să ofere și Parlamentului și acestei comisii și domnei raportor suficientă încredere în faptul că programul de asigurare de rezultate va fi respectat, dată fiind abordarea generală pe care am adoptat-o pentru acest dosar încă de la început și anume să asigurăm rezultate și un mesaj clar de solidaritate față de cetățenii georgieni. Cum spunea pe bună dreptate colega, din, colega raportor, e vorba de cetățeni până la urmă și de un angajament în vederea unei apropieri. Cred că orice întârzieri în a obține rezultate ar da semnalele greșite, mai ales în ceea ce privește uh, Oseția de Sud, semnale care ar putea fi interpretate foarte negativ și, până la urmă, ideea e că trebuie să creăm încredere în suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Așadar, există niște repercusiuni foarte importante ale abordării noastre. În acest moment, colegul și raportoarea pe acest dosar, doamna Gabriel, a spus și sunt de acord. Deci eu sunt de acord cu abordarea dumneiei și sper că și ea va fi de acord cu abordarea mea în ceea ce privește asigurarea de rezultate. Mulțumesc. Dau acum celălalt cu, uh, președinte al uh, comisiei, parlamentare UE Georgia, domnul uh, Kvachandiraze. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte emoționat pentru că suntem aici, în sala Anlint. Mă simt privilegiat, onorat și pur și simplu fericit pentru că am cunoscut-o personal. Și mi-amintesc acum despre o conversație plină de emoție despre viitorul Georgiei, despre calea europeană a Georgiei în 2001, când eram la Ministerul de Externe în Azerbaijan și doamna Lind a venit în calitate de președinte, de fapt membru al Troicăi și reprezentant al președinției Uniunii Europene, când au venit la Baku. Aveți dreptate, doamna Gabriel. E vorba de cetățeni, de cetățenii georgieni și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, vedem că Georgia, cu tradițiile, cultura, uh, inspirația sa, a făcut mereu parte din Europa și e percepută ca un factor de dezvoltare în Europa. Trebuie recunoscut că singura modalitate de a apăra Georgia, um, fiecare cetățean, fiecare familie, uh, înseamnă, de fapt, respectarea valorilor europene. Principala prioritate ar trebui să fie integrarea europeană ca bază pentru statul de drept, drepturile omului, stabilitate și democrație egalitate și prosperitate. Pentru a reuși acest lucru, trebuie să ne folosim de experiența europeană, să creăm o societate fiabilă. Această noțiune de societate europeană se aplică în continuare. Dacă ne gândim la succesele pe care le-am putea avea în viitor, similare cu cele din trecut, trebuie să recunoaștem că vitalitatea țării noastre poate fi menținută doar dacă respectăm valorile europene. Suntem la ușa familiei europene și anunțăm cu mândrie că vrem să avem un loc demn în această comunitate care îi aparținem istoric activitățile guvernului nostru ne apropie de acest obiectiv. Astăzi suntem răsplătiți cu primele rezultate legate de aspirațiile noastre istorice. Credem în victoria noastră și ne bizuim pe sprijinul colegilor europeni, pe sprijinul dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului European. Acum, cetățeni georgieni, inclusiv din uh, Osetia și Abhazia de Sud, urmăresc reuniunea din această sală și <coughs> uh, speră ca Georgia să se reintegreze în familia în care aparține. Vă mulțumesc pentru prilejul de a spune câteva cuvinte. Mulțumim și noi pentru prezență și dumneavoastră și întregii delegații. Bineînțeles că se transmite în direct această uh, intervenție, această reuniune, așa că și vorbele dumneavoastră vor aduce și mai departe. Acum, doamna Gabriel, poate doriți să mai adăugați ceva? Sau poate mai întâi comisia și după aceea doamna raportor. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, doamna raportor a avut două întrebări și vreau să răspund. Prima se refera la gradul de respingere a cererilor de viză în Georgia. Putem spune că în ultimii ani cifrele, de exemplu, pentru 2015, 12,9% în medie, chiar dacă media ascunde diferențe foarte mari între statele membre și ne-ați mai întrebat și despre principalele motive de refuz avizei și pe baza informațiilor pe care le avem uh, de la organismul de cooperare Schengen pentru consulate, știm că principalul motiv este uh, faptul că cererea e însuțită de multe documente justificative false. La a doua întrebare, dacă nu mă înșel eu, era vorba de sistemul de gestionare a informațiilor despre migrație, voi da cuvântul colegului, colegei mele. Mulțumesc, Tobias, mulțumesc foarte mult pentru întrebarea referitoare la gestionarea migrației. Aș spune doar câteva lucruri. Acest proces de liberalizare a vizelor a fost uh, îmbunătățit periodic și evaluat, precum și sistemul de gestionare migrației și de către experții statelor membre și de către comisie. A fost consolidat apoi în 2014 cu intrarea în vigoare a unei noi legislații în legătură cu acceptarea străinilor și, de asemenea, la 1 septembrie 2014 am avut alte acte normative în același domeniu și în a doua fază a planului de măsuri, unde e vorba mai degrabă de implementarea reformelor privind gestionarea migrației, aș sublinia că în septembrie 2015 s-a făcut o evaluare de, evaluare de risc sistematică, s-a creat un sistem pentru aceasta, pentru a completa cadrul legislativ și, prin acest nou sistem, colectarea de date privind gestionarea migrației se va asigura de către mai multe agenții din Georgia și nu numai de Ministerul de Afaceri Interne, așa cum se întâmpla înainte. Sper că am răspuns la întrebare. Ideea era să avem o idee mai clară despre migrație, despre situația migrației, pentru a previziona tendințele și pentru a preîntâmpina amenințările. Mulțumesc! Să cer doamne Gabriel să tragă concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să spun câteva cuvinte. Mai întâi vreau să mulțumesc Comisiei și pentru răspunsurile pe care tocmai mi le-a dat la aceste două întrebări pe care le-am adresat și aș dori să mulțumesc și colegului Karim care a participat la discuție și doresc să asigur președintele uh, delegației parlamentare din Georgia că mesajul său în calitate de cetățean din Georgia a fost foarte bine auzit și acum procedura își va urma cursul normal. Și vreau să mulțumesc încă de pe acum tuturor raportelor din umbră care vor contribui la această procedură. Mulțumesc! Thank you very much, Maria, um, as ever, um, for your presentation. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru această prezentare. Dragi colegi, aș dori să închei. Vreau să vă mulțumesc, să vă mulțumesc și mulțumesc și copreședinților și colegilor din Georgia, uh, numele deputaților europeni. Să vă mulțumesc, deci, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază la comisia noastră LIBE. Mulțumesc! Uh, Dragi colegi, următoarea noastră ședință va avea loc în data de 28 aprilie la ora 2 și jumătate până la ora 18.